del giorno. Possiamo iniziare, grazie. Buongiorno a tutti. Putem începe. Mulțumesc. Bună ziua tuturor. Bine ați venit. Dacă nu aveți observații, vom considera ordinea de zi aprobată. Am câteva anunțuri foarte scurte. Primul se referă la faptul că m-am întâlnit cu directoarea biroului UNICEF de la Bruxelles. Am discutat despre cooperarea dintre UNICEF și DROA, care funcționează bine și pe care dorim să o dezvoltăm în continuare. Ne-am uh, pus de acord să ne punem în comun ideile în următoarele săptămâni pentru a elabora un program de lucru referitor la UNICEF și la Parlamentul European. Acum, în al doilea rând, pedapsa cu moartea. Aș dori să supun atenției dumneavoastră um, cazul profesorului Jalali, acuzat de spionaj în Iran, a fost arestat și condamnat la moarte. Profesorul Jalali predă în Italia medicina în situațiile de urgență, printre altele la Universitatea Piemonte Oriental și la Universitatea Liberă din Bruxelles, secția neerlandeză. A fost arestat în aprilie 2016, în timp ce era într-o vizită în Iran, uh, în familia sa. Se pare că execuția profesorului va avea loc în următoarele două săptămâni, fără să aibă loc niciun fel de proces public și fără ca profesorul să aibă acces la un avocat care să-l, apere și, să-l apere și aș dori să repet poziția noastră împotriva pedepsei cu moartea, împotriva pedepsei capitale, care trebuie să fie exclusă în orice situație. Cerem autorităților iraniene să revoce această sentință și să organizeze un uh, proces echitabil care să respecte uh, standardele internaționale. Iată comunicările din partea mea. Primul punct acum de pe ordinea de zi, de altfel al treilea, prezentarea Serviciului European de Acțiune Externă privind situația drepturilor omului în uh, Vietnam. Uh, pe 9 iunie 2016, Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind situația drepturilor omului din Vietnam. Uh, subcomisia noastră va avea o misiune ad hoc în Vietnam între 20 și 24 februarie în cadrul acestei vizite ne vom întâlni cu reprezentanții adunării naționale, reprezentanții ai ministerelor, ai agențiilor ONU și ai uh, societății civile. Rezoluția Parlamentului European a subliniat o serie întreagă de, um, de lacune în domeniul uh, drepturilor omului, printre care intimidări politice, persecuții, violență, arestări arbitrare, sentințe de uh, condamnări la închisoare de lungă durată, procese incorrecte împotriva activiștilor politici, jurnaliștilor, blogărilor, dizidenților și militanților pentru drepturile omului. Suntem conștienți că Vietnamul a făcut uh, progrese importante um, în domeniile economice și sociale, lucru care a fost recunoscut de către comunitatea internațională, însă progresele din domeniul drepturilor omului uh, rămân importante. Aș invita acum Serviciul European de Acțiune Externă să ne vorbească despre dialogul care a avut loc recent pe dreptul omului între UE și Vietnam în decembrie 2016. Am dorit să aflăm care sunt progresele care s-au uh, realizat și care sunt constrângerile cu care se confruntă Vietnam în implementarea um, dispozițiilor privind drepturile omului uh, conform uh, Națiunilor Unite. Reprezentantul uh, SAE, domnul David Eli, șeful diviziei Asia de Sud-Est, are cuvântul. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este o onoare pentru mine să fiu aici pentru a vă vorbi în această după-amiază. Dacă îmi permiteți, aș spune câteva cuvinte legate de contextul situației și apoi vom explica abordarea Uniunii Europene pentru a continua cu o evaluare a dialogului UE-Vietnam um, privind drepturile omului, care a avut loc uh, înainte de Crăciun și apoi eu voi enunța câteva concluzii și sigur rămân la dispoziția noastră pentru întrebările pe care le puteți avea. În primul rând, în ceea ce privește contextul, există aspecte atât negative cât și pozitive din punct de vedere al contextului în ceea ce privește drepturile omului din Vietnam, în Vietnam. Încep cu cele negative. Vietnam este un stat comunist. Prin urmare, există deja o tradiția restricțiilor drepturilor civile, nu există o adevărată separare a puterilor, însă există o acceptare din ce în ce mai mare a importanței relative a drepturilor omului în structurile vietnameze. În dialogul nostru, problematica drepturilor omului este considerată de multe persoane din Vietnam ca fiind legată de stabilitatea și securitatea statului. Sigur că noi, Uniunea Europeană, suntem de părerea contrară și anume, noi considerăm că respectarea drepturilor omului este în sine un aspect fundamental pentru stabilitatea și securitatea statului. Și iată, vedem că deja punctul de plecare este diferit atunci când vorbim despre drepturile omului. Uneori constatăm lipsa anumitor concepte în Vietnam, concepte care există în legislație, dar implementarea lor este foarte diferită sau ele sunt pur și simplu anulate de exemplu, da, există avocați, există un avocat al apărării, însă aceștia se confruntă cu mari dificultăți în a-și asuma rolul pe care ar trebui să-l aibă, și anume să, in, să convoace și să interogheze martorii. De exemplu. Prin urmare, trebuie să fim conștienți că între conceptele care există, conceptele care nu există și apoi implementarea lor, există probleme grave care trebuie discutate. Sigur că multitudinea de aspecte din rezoluția Parlamentului European privind drepturile omului în Vietnam ilustrează Uh, cât de variate sunt subiectele pe care le avem uh, în față. Acum și câteva aspecte pozitive de context. În primul rând, Vietnam este o țară în plină schimbare. Schimbare din punct de vedere economic, politic și din punct de vedere al societății. Din punct de vedere economic, creșterea este rapidă, Uh, și investițiile străine directe sunt atrase din ce în ce mai mult spre această țară. Vietnam, din punct de vedere politic, devine din ce în ce mai integrat în structurile politice, ceea ce are un impact în ceea ce privește semnarea numeroase convenții internaționale. Și, ca aspect social, avem de-a face cu o populație tânără care se obișnuiește foarte rapid cu, um, cu toate dispozitivele inteligente ale, sec- ale secolului 21. Toate, toți acești factori au un impact în ceea ce privește schimbarea așteptărilor, modificarea așteptărilor, fie că este vorba despre așteptările populației uh, din Vietnam, dar cu siguranță afectează și așteptările partenerilor internaționali ai Vietnamului. Și voi vorbi în mod uh, expres despre Uniunea Europeană. Cu cât Vietnamul se dezvoltă mai mult, cu atât noi avem așteptări mai mari de la Vietnam și mai ales în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Un al doilea element pozitiv de context Există acest proces al relațiilor bilaterale UE-Vietnam. O relație care se dezvoltă într-un mod pozitiv. Recent am negociat uh, acorduri importante, acordul de parteneriat și cooperare, acordul de liber schimb, și un acord privind uh, uh, sustenabilitatea industriei lemnului, așa numitul acord FLECT. Din punct de vedere al drepturilor omului, ei bine, acestea sigur, acestea sigur că sunt un element fundamental al acestor acorduri și uh, Vietnamul are responsabilitatea să se ridice la înălțimea acestei provocări de respectare a drepturilor omului uh, care decurg în, uh, din implementarea acestor acorduri. La nivel politic am avut uh, vizite uh, la cel mai înalt nivel. Acum peste 12 luni am avut o vizită la Bruxelles a prim-ministrului uh, vietnamez și o să um, spun mai multe despre acest subiect puțin mai târziu, dar aș începe prin a uh, spune că funcționăm într-un context care are și elemente pozitive și elemente negative. Sigur că realitatea este că, dincolo de toate, acest context este unul dificil. Nu este un context ușor și s-au făcut progrese, dar care sunt lente, care sunt mai lente decât ne-am fi dorit. Suntem însă hotărâți să ne continuăm dialogul cu Vietnam pentru ca progresele să continue și să, se, să fie de durată. În ceea ce privește abordarea Uniunii Europene, sigur că trebuie să ne echilibrăm cu atenție comunicarea publică pe niște aspecte foarte delicate care țin în contextul acestor drepturi ale omului și uh, și folosim mecanismele diplomației uh, tăcute, canalele noastre diplomatice pentru a aduce în discuție aceste elemente delicate și pentru a transmite mesaje care sunt dificile. Statul de drept și libertățile fundamentale sunt bine ancorate în acordul nostru de parteneriat și cooperare cu uh, Vietnam și prin semnarea acestui acord, precum și a acordului de liber schimb, avem uh, un context mai bun <coughs> pentru a um, pune în evidență cât de importante sunt drepturile omului și uh, cât de important este ca acestea să fie respectate de către partenerii noștri din Vietnam, iar încălcările care au avut loc în această țară trebuie să fie uh, Uh, rezolvate și modul în care ele trebuie să fie soluționate și cum se poate îmbunătăți uh, protejarea drepturilor omului. Așteptările noastre și metodologia pe care o propunem uh, sunt foarte bine articulate într-un, într-o declarație comună a președinților Juncker și Tusk, precum și a prim-ministrului vietnamez, um, declarații comune făcute la Bruxelles. Această declarație comună este și o foaie de parcurs și un angajament la cel mai înalt nivel politic. Iată, un punct care a fost, un, uh, care a fost central în dialogul nostru privind drepturile omului la sfârșitul anului trecut. Prin uh, diferitele negocieri, relațiile noastre au ajuns la un nivel uh, nou și mai cumprinzător uh, Comparativ cu trecutul, uh, s-au făcut progrese. Însă, protecția drepturilor omului trebuie să progreseze și mai mult. Și sigur că așteptăm cu interes vizita dumneavoastră, care va reprezenta o parte importantă a procesului uh, european de ansamblu uh, din punctul de vedere a relațiilor cu Vietnam pe drepturile omului. Abordarea noastră este de a încerca să discutăm în amonte, acolo unde avem îngrijorări legate de instituții, de legislație, de practici instituționale, etc. Dar și să uh, gestionăm uh, cazuri concrete, individuale, care ridică îngrijorări uh, incitând autoritățile vietnameze să obțină rezultate practice. Nu ne dorim ca dialogul nostru și implicarea în domeniul drepturilor omului să uh, să fie un, un exercițiu teoretic sau uh, o armă. Uh, dorim să aducem o schimbare, să avem o capacitate de influență, fie că e vorba de modificarea legislației, fie că este vorba de despre uh, situația concretă a cetățenilor astăzi. În termen de obiective, avem mai multe priorități, promovarea libertății de exprimare, uh, care implică pe apărătorii drepturilor omului, implică uh, libertatea presei, a mass media, libertatea religioasă apoi uh, promovarea statului de drept, prevenirea torturii, abol- reducerea și abolirea pedepsei capitale, promovarea cooperării între Vietnam și uh, organizațiile din uh, cadrul internațional al drepturilor omului. Sprijin pentru organizațiile societății civile și pentru democrația participativă. În conformitate cu această abordare pragmatică, elementele la care noi ne-am referit foarte des se referă la privesc uh, o mai bună implementare a Convenției uh, Națiunilor Unite privind eliminarea formelor, tuturor formelor de tortură. Acceptarea cooperării tehnice uh, dintre noi și adunarea națională în ce reformele legislative, continuarea Uh, colaborării cu, ministrul Securit- cu Ministerul Securității Publice și cu Ministerul uh, Afacerilor Externe. Acordul pentru a continua dialogul privind drepturile omului și a-l uh, instituționaliza. Aici este vorba și despre rolul important al raportorului special pentru mm, libertatea de exprimare, raportorul special pentru situația apărătorilor drepturilor omului, raportorul special pentru uh, cazurile de tortură și alte tratamente inumane și degradante. Având în vedere aceste obiective, aș ajunge acum la al treilea punct al prezentării mele și anume câteva cuvinte despre dialogul UE-Vietnam privind drepturile omului care a avut loc recent. Al șaselea dialog UE-Vietnam privind drepturile omului a avut loc în decembrie anul trecut aici la Bruxelles a fost coprezidat de către mine și directorul general al Departamentului pentru Organizații Internaționale din partea Ministerului Vietnamez al Afacerilor Externe. Domnul Quang. Acesta a fost însoțit de reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai biroului permanent al guvernului, oficiului permanent al guvernului pentru drepturile omului, ai Ministerului de Securitate Publică, Ministerului Justiției, Comisiei Guvernamentale pentru Afaceri Religioase, Ministerului Informațiilor și Ambasadei Vietnamului aici la Bruxelles. Agenda a inclus reformele legale și judiciare uh, din Vietnam, libertatea de exprimare, uh, Uh, tratamentul uh, apărătorilor drepturilor omului și uh, cooperarea din punct de vedere multilateral, deci cu organizațiile multilaterale și instrumentele privind drepturile omului. În ansamblu aș spune că a fost un dialog constructiv, condus într-un, într-o atmosferă mm, pozitivă. Vietnam a permis o discuție sinceră, onestă, inclusiv pe aspectele cele mai sensibile, cele mai delicate. Uniunea Europeană a susținut că drepturile omului, așa cum spuneam mai devreme, reprezintă un element fundamental pentru obținerea securității și a stabilității unei țări. Vietnam a luat notă de observațiile noastre privind apărătorii drepturilor omului și uh, uh, persoanele pentru care există um, astfel de um, de, de cazuri, de, de tratamente incorrecte. Am uh, cerut Vietnamului să lanseze invitații către cei trei raportori speciale ai ONU, să organizeze conf- uh, conferințe și um, întâlniri, uh, precum și să lucreze la ratificarea convențiilor ILO. De asemenea, Vietnam s-a angajat uh, să-l combată mai bine traficul de ființe umane și violența împotriva copiilor și a femeilor. Uniunea Europeană a susținut că dialogul privind drepturile omului nu este decât un uh, pas dintr-un proces mai lung care va duce la sau care trebuie să conducă la rezultate concrete în următoarele luni și următorii ani. Nu trebuie văzut ca un uh, eveniment izolat. Și sigur că suntem conștienți de problemele reale care continuă și grave care continuă să existe și trebuie să evaluăm uh, succesul în ceea ce privește toate aceste aspecte, succes care se vede uneori în niște pași destul de mici. Din punct de vedere al unor concluzii practice în urma acestui dialog, am subliniat întâi importanța rolului Parlamentului European și a vizitei acestei comisii care va avea loc peste două săptămâni și ne bucurăm că Vietnamul a salutat această inițiativă și a, a, hotăr- a, a fost de acord să trateze această vizită cu cea mai mare transparență. Vietnam uh, salută ofertele noastre de cooperare și de asistență tehnică pe aspecte care sunt legate de conformitatea cu obligațiile față de Națiunile Unite și dezvoltarea uh, unor reforme privind drepturile omului. cooperând cu uh, adunarea națională și cu uh, ministerele competente. Vietnam plănuiește să ratifice Convenția Internațională privind protecția lucrătorilor migranți și a membrilor familiilor acestora și, de asemenea, uh, plănuiește să ratifice Convenția privind abolirea muncii forțate. De asemenea, intenționează să continue reducerea pe calea reducerii um, infracțiunilor uh, și crimelor care sunt sancționate cu pedepsa cu moartea. Este însă un angajament care rămâne la un nivel general. Am discutat și cazuri individuale, emblematice, uh, din punct de vedere al drepturilor omului. Probabil că știți că am clasificat o parte din aceste cazuri, de exemplu, o persoană care este în vârstă și într-o situație medicală dificilă. Am uh, cerut ca acesta să fie eliberat. Domnul John Howe și uh, vorbitorul își cere scuze pentru pronunțare, pronunție. De asemenea, am uh, evocat cazul unui blogger și al asistentei sale, apor uh, domnul Gwen Van Dai, un avocat, precum și asistenta acestuia. Mother Mushroom. Acest blogger, doamna Mem Nyoh New Queen, uh, Mother Mushroom, domnul Tran Hun Duim Duc, domnul Gwen Quack Huan Hong, activist în domeniul muncii, un alt uh, activist în domeniul muncii, Duang Hong Chong, care solicită o voie de par- cerem o voie de parcurs pentru eliberarea acestor apărători ai drepturilor omului să se asure, asigure liber, libertatea de circulație pentru eh, șeful unei biserici din Vietnam și să se confirme eliberarea doamnei Hui Phim Hong. Sperăm că eliberarea acesteia va fi iminentă. Se mai poate spune, spun, se mai pot spune multe despre aceste cazuri și despre altele, dar sper că veți accepta că vom continua să lucrăm îndeaproape cu autoritățile vietnameze pe aceste cazuri Uh, în mod confiden- confidențial. În final și îmi cer scuze pentru că am vorbit atât de mult. Vreau să subliniez aprecierea noastră pentru rolul foarte valoros pe care îl poate juca această comunitate în uh, relația Uniunii cu Vietnamul în ceea ce privește drepturile omului. Vizita dumneavoastră este importantă, dialogul cu adunarea națională și cu alții este important. Vrem să ajutăm uh, formularea legislației, să rezolvăm problemele Uh, încă din prealabil. Parlamentul are un rol uh, de jucat în relația bilaterală generală atunci când vorbim despre ratificarea acordurilor UE și așa mai departe. Și rolul Parlamentului European a fost uh, subliniat și pe, parcur, pe întregul parcurs al dialogului pentru drepturile omului cu Vietnam. Deci, eh, vă urez o vizită de succes în Vietnam și așteptăm să ascultăm eh, din partea dumneavoastră aprecierea situației și a deschiderii autorităților vietnameze pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului. Știm că aceasta trebuie să se îmbunătățească, cunoaștem uh, slăbiciunile, știm că este un proiect pe termen lung și mă opresc aici. Uh, vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul acum deputaților. Începem cu doamna Soraya Post ai cuvântul. Mulțumesc. Mă interesează câteva din aceste probleme legate de Vietnam. Știți că vom merge acolo săptămâna viitoare cu o agendă care este foarte uh, plină, bineînțeles, însă uh, pe mine mă interesează minoritățile și știu că este o mare majoritate de chinezi care se confruntă cu probleme și uh, au fost mulți uh, refugiați uh, care au venit cu bărcile în Vietnam. Mai există și o altă minoritate în nord care e, asta da, put, sunt ca și pop, un fel de popor indigen care este situația lor. Uh, Vreau să vă întreb și în legătură cu egalitatea de gen, integrarea problemelor de gen, uh, ce fel de progrese s-au înregistrat. Doamna Pizara, Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că am pierdut începutul prezentării dumneavoastră, însă Cred că am ajuns la partea cea mai substanțială atunci când uh, ați menționat uh, prioritățile SAE în relația cu Vietnam uh, și anume libertății de exprimare, a presei, a credinței, respectarea interdicției torturii și a pedepsei cu moartea. M-ar interesa dacă există uh, progres într-un domeniu care ne interesează foarte mult și anume să îi vizităm pe prizonieri în închis- închisoare. Este un gest foarte important pentru a da un aspect tangibil acestei misiuni despre care vorbim. Deja au existat anumite cazuri pe care le-ați menționat în cazul misiunii noastre, acordul comun este să ținem cont de aceste persoane pe care le-am menționat. În ceea ce privește chestiunea de gen, ă, pe lângă ceea ce a spus ă, colega mea Soraya, aș dori să am o scurtă prezentare a ceea ce înseamnă și ce se face în legătură cu prostituția. Nu, nu doar a femeilor, ci și a bărbaților și în special în cazul uh, femeilor și fetelor. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Mi se spune că este ziua dumneavoastră. Felicitări, vă dau cuvântul. Mulțumesc. Sunt foarte impresionat de ce ne-ați povestit, de faptul că există un dialog privind drepturile omului. Uh, în multe acorduri comerciale cu țări terțe n-am reușit să introducem o clauză în acest sens. Sunt uh, raportor pentru um, controlele la exporturi și tocmai în vederea acordului comercial ar fi o întrebare punctuală. Ce se întâmplă de obicei în Vietnam? Ați povestit despre un blogger care e în închisoare. Internetul e supravegheat sistematic, în primul rând, și în al doilea rând, ce se întâmplă cu ascultarea, interceptarea telefoanelor uh, și toate aceste aspecte tehnice. Puteți să-mi dați uh, mai multe detalii? Îmi cer scuze că intru în așa de detalii, dar uh, e ceva esențial pentru celelalte eforturi pe care le face acum Parlamentul. Reprezentante de la... Vă mulțumesc. Îl avem aici prezent pe domnul Nguyen Tien Phuong, reprezentantul ambasadei Vietnamului. Uh, vă mulțumesc. Sper că v-am pronunțat bine numele. Thank you, Mr. Chair. Uh, yes. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Tafiteli, pentru uh, ce ați spus în legătură cu situația drepturilor omului din Vietnam. Cu toții știm că Uniunea Europeană și Vietnam au asistat la o evoluție pozitivă în apropierea dintre cele două părți. În 29 septembrie am avut un summit împreună și Uniunea Europeană a aprobat acordul de uh, un acord comercial cu Vietnamul. Acum suntem în faza finală a acestui text în vederea unui acord de liber schimb și întrebarea din partea la întrebarea pusă de către eurodeputați am răspunde că în ceea ce privește inegalitatea de gen avem foarte multe planuri la nivel uh, constituțional și la nivelul adunării generale, stabilind o foaie de parcurs eh, pentru ca Parlamentul nostru să adopte rezoluția și propunerea făcute de celelalte organizații relevante în ceea ce privește minoritățile, avem uh, priorități foarte clare pentru persoanele care locuiesc în uh, zonele îndepărtate, uh, populațiile indigene, avem priorități pentru copii și femei și avem și un program de microfinanțare pentru investiții pentru uh, în special pentru femei care au dificultăți în gestiunea investițiilor și care locuiesc în zone muntoase, nu doar în nordul Vietnamului, ci și în centru și și în sudul Vietnamului. Avem un program general care reprezintă o politică guvernamentală și sper că în vizita delegației dumneavoastră în Vietnam, uh, din partea Comisiei, Subcomisiei pentru Drepturile Omului, veți avea ocazia să vedeți progresele înregistrate până acum. În ceea ce privește internetul, după cum v-a spus domnul Davideli, în Vietnam am asistat la progres foarte rapid în uh, utilizarea internetului, uh, a telefonelor mobile. Avem foarte mulți furnizori de asemenea servicii și am putea spune că am uh, realizat uh, creșterea cea mai rapidă Ehm, tinerii care folosesc internetul. Dacă mergeți în Vietnam la Hanoi, în zonele îndepărtate, e foarte ușor eh, să intri într-un eh, internet cafe pentru a putea accesa internetul. Deci, eh, în domeniul internetului și telefoniei, Vietnamul este foarte deschis. Din câte înțeleg, de la uh, vârsta de 15 ani poți să ai un uh, telefon cu un card SIM cu care poți să te conectezi la internet. La întrebarea pusă de către colega dumneavoastră în legătură cu vizitarea prizonierilor, în uh, dialogul recent pentru drepturile omului între Vietnam și Uniunea Europeană, Uh, condus de domnul Divideri și domnul Heng Huang din, uh, de la organizația MUFA Vietnam. Această problemă a fost discutată. Vietnamul uh, este de acord și vom face totul pentru a vă facilita vizita delegației dumneavoastră pentru a-i vizita pe apărătorii drepturilor omului, pe blogger și pe cei menționați. Vă mulțumesc! <coughs> La, ringrazio. Prima di dare la parola... Vă mulțumesc. Înainte de a da cuvântul domnului Deli, aș dori să mai adaug câteva lucruri. Pentru că avem aici reprezentantul ambasadei Vietnamului. Dacă ați eh, notat numele menționate de domnul Deli. Acestea sunt persoane care sunt încarcerate în momentul de față. Um, autoritățile trebuie să ne dea un răspuns în ceea ce privește eliberarea acestor persoane. Ar fi un gest foarte apreciat de către Subcomisia Drepturilor Omului. Deci, um, reiau această solicitare. Domnul Dale, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru ultima dumneavoastră observație. În ciuda pronunției mele eh, deficitare în vietnameză, am eh, transmis lista numelor eh, înscris partenerilor noștri vietnamezi în dialogul comun. Numele sunt bine cunoscute așadar și fac parte din discuția noastră cu autoritățile de la Hanoi. Voi încerca acum să răspund la întrebările care au fost uh, puse. În primul rând, uh, în ceea ce privește minoritățile din Vietnam, suntem conștienți că în general în țară a avut loc o reducere foarte mare a sărăciei. Însă, unele minorități nu au beneficiat de, aceste, de această îmbunătățire la fel de mult ca și uh, restul. Și, în orice caz, uh, îndemnăm la o egalizare a uh, beneficiilor dezvoltării economice. Avem o serie de proiecte care au scopul de a ajuta vocile civililor, uh, societatea civilă să se dezvolte în interiorul Vietnamului. Aceste inițiative ajută și persoanele care aparțin minorităților. Deci, avem uh, un anumit grad de implicare în acest domeniu. În al doilea rând, în ceea ce privește genul și problemele de gen, aș lega problema genului și prostituției de două, din două motive. Pentru că partenerii, partenerii noștri vietnamezi au ridicat alături de noi problema violenței bazate pe gen și cum, să cum, cum se poate face față și de asemenea traficului de, problema traficului de ființe umane. Aici eh, ne-a încurajat faptul că Aceasta a fost abordarea autorităților vietnameze, ne-au cerut ajutorul în aceste probleme Bineînțeles, sunt probleme pe care vrem și noi să le abordăm. Ar fi extrem de util, din perspectiva noastră, dacă în misiunea dumneavoastră și dumneavoastră ați ridica aceleași probleme pentru a vedea cum putem împreună să uh, evoluăm în acest sens pentru a avea asistarea la o îmbunătățire a situației. Este o parte a procesului. Trebuie să începem de la situația actuală, însă în viitor vom putea să îmbunătățim lucrurile într-o serie de uh, subiecte. În ceea ce privește pedeapsa capitală, bineînțeles, este un aspect pe care îl ridicăm este o poziție binecunoscută a, a Uniunii Europene împotriva pedepsei capitale în orice circunstanță. Întotdeauna susținem un moratoriu în așteptarea a interdicției pedepsei cu moartea, uh, reducerea în delictelor care pot să ducă la pedeapsa capitală și facem același lucru și cu Vietnamul. Ați menționat în acest context și vizite în închisori. Vizitele în închisori sunt întotdeauna foarte un subiect foarte delicat. Este un lucru pe care îl susținem Însă trebuie să recunoaștem că este un subiect delicat și dificil. Bineînțeles, uneori vizitele uh, făcute prizonierilor de către comunitatea internațională pot să fie prezentate în mod uh, negativ, ceea ce nu este util. Deci este o problemă care necesită o îmbinare a, de hotărâre și inteligență să se recunoască caracterul delicat și să se obțină un anumit grad de deschidere din partea autorităților pentru a permite vizite mai frecvente și bineînțeles delegația noastră de la Hanoi ridică în mod constant uh, această problemă. Internetul. Internetul este într-adevăr uh, reglementat. Guvernul continuă să controleze accesul asupra internetului și în ciuda acestor controle, accesul și utilizarea internetului continuă să crească. Se estimează, Banca Mondială estimează că în jur de jumătate din populație are acces la internet. Nu pot să comentez, nu am date suficiente în legătură cu utilizarea telefoanelor. În ceea ce privește alte aspecte ale controlelor la eh, export, eh, nu mă pot aventura nici în, asemenea, în aceste aspecte. Cred că am acoperit toate subiectele ridicate. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vom reveni, bineînțeles, eh, la această discuție după vizita noastră în Vietnam. Vă mulțumesc, am încheiat acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul nostru punct de pe ordinea de zi, mm, evaluarea la jumătate de perioadă a instrumentului european pentru democrație și drepturile omului. Este un subiect foarte important, un instrument de preaderare, de vecinătate, de parteneriat pentru cooperare și de stabilitate și pace în ceea ce privește instrumentul de finanțare al cooperării pentru dezvoltare. Acesta este sub competența sub Comisiei DV. Comisia Europeană coordonează o revizuire a acestei programări pentru următorii trei ani. Cum procedura de revizuire la jumătate de perioadă este încă în curs. Îi mulțumim, îi mulțumim doamnei Rinaldi pentru prezența sa. Îi mulțumim că a venit la reuniunea noastră pentru a ne informa în legătură cu măsurile luate deja și la ceea ce ne putem aștepta în viitor. Îi dau cuvântul 10 minute pentru a putea primi aceste informații. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much and good afternoon, Chair. Mulțumesc foarte mult, bună ziua. Vreau mai întâi să vă mulțumesc pentru faptul că îmi dați uh, această ocazie pentru a mă adresa onoraților europarlamentari uh, despre acest proces de evaluare la jumătate de parcurs a Instrumentului European pentru Democrație și Drepturile Omului și de aici în continuare voi folosi acronimul IEDDO. Cum, vă spuneați, cum spuneați, această evaluare la jumătate de parcurs face parte dintr-o serie de um, examinări ale instrumentelor de acțiune externă ale Uniunii, care vor intra în evaluarea la jumătate de parcurs a instrumentelor de finanțare, așa cum cere legislația și care trebuie făcută înainte de finele acestui an. Foaia de parcurs pentru fiecare dintre aceste evaluări a fost publicată pe site-ul Europa în noiembrie 2015. A fost atunci primul prilej ca părțile interesate, oricare fi ele, să intervină cu reacții în legătură cu evaluarea propusă chiar de la începutul procesului. Scopul generic al evaluării este să se identifice învățămintele principale, să se îmbunătățească alegerile din prezent și să fie influențate alegerile din viitor. Ideea este să avem noi, instituțiile europene și opinia publică, o evaluare independentă a instrumentelor uh, de finanțare externe, inclusiv complementaritatea și sinergiile dintre acestea. Și, cum spuneam, ideea este să um, se ține seama de aceste lucruri în viitoarea programare și în implementarea în curs a programelor. Așa că, în ceea ce privește IDDO, uh, ne vom ocupa de perioada 2014-2020. Vom încerca să vedem dacă instrumentul e adecvat scopului, dacă ne va ajuta să ne atingem uh, sau să contribuie la atingerea obiectivelor de politică externă. Uh, el a demarat în 2014, la începutul perioadei de programare, așa cum era și prevăzut, și acum uh, se va cântări locul acestui instrument, complementaritățile, sinergiile, nișa pe care o ocupă în rândul instrumentelor uh, de finanțare externă. Evaluarea a început în septembrie, în momentul uh, lăsând foarte puțin timp pentru această evaluare, dar până acum evaluatorii au uh, muncit foarte bine. Metodologia folosită implică măsurarea acestui instrument față de logica de intervenție și prezumțiile de bază și în primele etape ale evaluării, evaluatorii au purtat uh, consultări cu DEFCO, Degenier și uh, personal de la SEAE cu părți interesate interne și externe și aici menționez că au fost incluse în consultări, a fost inclus și un membru al subcomisiei pentru drepturile omului. S-au făcut uh, vizite la fața locului în Peru, Israel, Palestina și Uganda și uh, studii de la birou pentru Rusia și Pakistan, toate în cursul lunii noiembrie 2016. Și în timpul acestor vizite și eforturi de analiză, bineînțeles, a ținut legătura cu delegațiile UE pe teren, dar și cu delegațiile statelor membre și cu alți beneficiari și parteneri cheie uh, în materie de dezvoltare. Pe baza acestor eforturi preliminare, evaluatorii redactează acum un proiect de raport definitiv care va fi dat publicității săptămâna aceasta. E o mică întârziere, se prevăzuse publicarea pentru 1 februarie, dar uh, au apărut probleme, acum au fost depășite și săptămâna aceasta va fi publicat acest proiect de raport pentru um, consultarea publică prevăzută în uh, orientările pentru o mai bună reglementare. Mm, consultarea publică va dura 12 săptămâni, raportul va fi pe site și în acest timp organizațiile societății civile, statele membre, europarlamentarii, toate părțile interesate sunt invitate să contribuie. Și în acest termen de 12 săptămâni nu vom uh, aștepta doar pasiv contribuții, ci evaluatorii se vor uh, întâlni punctual cu unii, unele părți interesate, inclusiv membrii ai Parlamentului European. Am discutat și cu secretariatul AFET și DEVE și DROA pentru a vedea cum se vor organiza aceste întâlniri. Comisia va înlesni procesul, dar nu va participa uh, propriu-zis la aceste interviuri deci, europarlamentari vor putea discuta liber cu evaluatorii. Pe lângă aceste întâlniri, între patru ochi sau față în față, vom avea și discuții cu diversele comisii, AFDV și DROA. Iar la nivel de coordonare, DV organizează aceste, este comisia care organizează reuniunile și uh, va fi vorba de zilele de 27 și 28 martie. Aici aș vrea să subliniez că discuțiile se vor desfășura numai în cadrul consultării publice deschise și al evaluării la jumătate de uh, termen al instru a instrumentelor. Deci va fi vorba și de IEDDO, dar și de alte instrumente și nu înlocuiește vreo altă instrumentă vreo altă consultare sau un alt dialog cu Parlamentul European care ar fi prevăzut uh, pe subiectul actelor delegate sau uh, dialogul strategic privind uh, perioada de programare. Vom avea o consultare cu societatea civilă pe 24 martie, în cadrul Forumului Public pentru Dezvoltare și după această perioadă de consultare publică, evaluatorii vor analiza toate uh, contribuțiile primite și sperăm să fie cât se poate de multe și apoi vor uh, revizui raportul și vor uh, prezenta în forma definitivă. E același program care pentru toate fina- uh, instrumentele externe de finanțare și data finală a publicării raportului uh, va coincide cu publicarea raportului Comisiei privind evaluarea la jumătatea termenului. Cam asta despre procedură. Acum câteva indicii despre conținutul evaluării uh, Bineînțeles, acesta e încă sub embargo până când va fi uh, supus consultării publice, dar pot să vă spun de pe acum că evaluarea este una foarte bună pentru instrumentul acesta european pentru democrație și drepturile omului. Eficiența, eficacitatea um, capacitatea de influență politică au fost evaluate pozitiv de către evaluatori. Bineînțeles că există și recomandări pentru a consolida document, uh, instrumentul, pentru a-i da o dimensiune strategică mai puternică, pentru a simplifica anumite aspecte, pentru a măsura mai bine rezultatele, dar, în general, există o validare generală a obiectivelor și relevanței instrumentului. Și, în special, există un consens în raport în sensul că și drepturile omului și democrația ar trebui să fie enumerate ca obiective ale instrumentului, se susțin reciproc, au strânsă legătură între ele. Acest lucru a fost discutat atunci când a fost gândit instrumentul, adică acest echilibru între democrație și drepturile omului și, practic, felul în care a fost implementat este validat prin această evaluare. În concluzie, deci, vă asigurăm că în faza următoare a evaluării, noi, Comisia, o să încercăm să implicăm activ Parlamentul în acea fază critică pentru a ne asigura că vocea dumneavoastră, observațiile dumneavoastră sunt avute în vedere. Mulțumesc! Grazie. Mulțumesc. Aveți uh, observații? Aș vrea să pun eu două sau trei întrebări. Mai întâi, când se uh, va concretiza acea bază de date publică privind proiectele uh, publice vor fi acolo și, instrum, și subvențiile care fac parte dintre instrumentele de finanțare externe? Voiam să vă pun aceste întrebări și să vă mulțumesc pentru informațiile aduse. Dacă nu sunt și alte intervenții, vă dau din nou cuvântul. Mulțumesc pentru întrebări. Nu ne așteptăm să publicăm baze de date cu proiecte. Vom publica o listă actualizată a proiectelor uh, IEDDO, cele neconfidențiale, cum spuneți, care va veni pe lângă sistemul oficial uh, de transparență, unde se găsesc toate um, contractele finanțate prin instrumentele de finanțare externă. Înțelegem de ce dumneavoastră și alți factori interesați doriți să aveți acces la aceste proiecte anume din din uh, cadrul instrumentului european pentru democrație și drepturile omului. Deci vrem să ne actualizăm pagina de internet Europa pentru partea aceasta specifică privind democrația și drepturile omului. Ca să găsiți acele proiecte acolo, veți vedea în uh, raportul de evaluare care va fi publicat că veți găsi multe informații mai mult statistice, analitice, în legătură cu aceste proiecte IEDDO. Eu însă am găsit foarte multe cifre interesante despre portofoliul acesta. Cam atât pot să vă spun acum. Și încă un lucru în legătură cu ultima întrebare. Ori de câte ori Parlamentul dorește să aibă acces la vreo listă, de exemplu, dacă pregătiți o vizită într-o anumită țară, noi vă punem la dispoziție întotdeauna lista de proiecte și, de asemenea, putem să organizăm și o reuniune specială în care să se discute și despre lista de proiecte confidențiale, conform procedurilor noastre. Mulțumesc! Mulțumesc pentru prezență alături de noi și pentru aceste informații. Și o să ne revedem cu siguranță când se va încheia procesul de evaluare, astfel încât să apreciem în general uh, rezultatul acestui proces. Și acum trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, un raport privind al, uh, un raport al SEAE privind uh, viitoarea misiune DROA la Consiliul Drepturilor Omului al ONU la Geneva. Acest Consiliu al Drepturilor Omului se va întruni în a 34-a sesiune, pe 27 februarie până pe 24 martie anul acesta. Ca și în anii precedenți, subcomisia noastră, o delegație a subcomisiei noastre va participa la acest Consiliu la Geneva între 20 și 21 martie 2017. Statele membre ale Uniunii încă nu și-au adoptat prioritățile pentru această 34-a sesiune a Consiliului Drepturilor Omului și am invitat-o pe doamna O'Brien, reprezentanta SAE și președinte al grupului uh, de lucru din Consiliu pentru Drepturile Omului, ca să ne prezinte aceste discuții purtate în grupul de lucru și pentru a ne da mai multe detalii despre poziția definitivă a Uniunii Europene. Din păcate, încălcările drepturilor omului sunt tot mai frecvente în întreaga lume. Există conflicte armate, atmosfere de teamă, atentate teroriste și toate acestea au efecte uh, semnificative asupra politicilor puse în aplicare. Această situație a dus la Uh, răspândirea retoricii uh, urii și a intoleranței, xenofobiei, toate aceste fenomene care slăbesc drepturile individului și ale comunităților. Trebuie să fim tot mai atenți, să ne uh, luptăm tot mai mult pentru respectarea drepturilor omului și pentru păstrarea drepturilor dobândite. În acest context, vă dau cuvântul astfel încât să aflăm ce se întâmplă și pentru a înțelege care va fi abordarea Uniunii uh, Europene în acest sens. Mulțumesc, mă bucur să fiu din nou în această subcomisie. Domnule Panțeri, vă felicit pentru alegerea ca președinte. Mult succes! Uh, așteptăm cu nerăbdare să cooperăm cu dumneavoastră și la Consiliu și să vă urăm venit uh, și la grupul nostru de lucru în perioada care urmează. Cum spuneați, domnule președinte, și așa cum a spus și în altul reprezentant, uh, când s-a adresat Forumului pentru Drepturile Omului în decembrie, ne confruntăm cu o situație deosebit de grea din perspectiva drepturilor omului și cred că ne îndreptăm uh, către o perioadă la fel de dificilă și la 34-a sesiune a Consiliului pentru Drepturile Omului al, al ONU din martie. Um, când am fost ultima oară aici, am vorbit despre a 33-a sesiune foarte grea. Practic, aș pleca și acum cam de la aceeași premiză. Am avut o sesiune grea la New York, probabil va fi grea și cea de la Geneva și, cum spuneați, provocările, mai ales pentru societatea civilă și activitatea celor care apără drepturile omului, omului uh, ne îngrijorează. Aș începe cu acest lucru pentru că ține foarte strict de con- contextul în care acționează Consiliul pentru Drepturile Omului și mai, e vorba mai ales de imposibilitatea acestor apărători ai drepturilor omului să se prezinte, să-și să spună care este implicarea lor și care sunt problemele cu care se confruntă. Lucrurile acestea îngrijorând și statele membre și Consiliul pentru drepturile omului. Deci, uh, încurajăm pe, to- pe toți cei uh, implicați să țină seama de aceste probleme. Apoi mai sunt și alte îngrijorări dacă ne gândim la prioritățile noastre pentru această sesiune, cum ar fi contextul pentru acest Consiliu al Drepturilor Omului și relația cu adunarea generală de la New York. În Comitetul de anul trecut am văzut eforturi de subminare a acestui Consiliu și a relației sale cu adunarea generală, dar este un forum de sine stătător destul de solid. La New York am văzut și apariția unei tendințe de a submina justiția internațională prin uh, subminarea discursului privind uh, Curtea Penală Internațională. Apoi s-a vorbit de suveranitatea națională în forme care subminează universalitatea drepturilor omului Vom fi foarte atenți și în Consiliul pentru Drepturile Omului la acest lucru, pentru că se caută subminarea dreptului internațional și uh, universalitatea drepturilor omului. Iarăși, cum spuneam ultima oară când am uh, fost aici, uh, încercăm să consolidăm eficiența acestui Consiliu pentru Drepturile Omului, care, după cum știți, chiar și după 10 ani, suferă mult sub povara Mm, eforturilor pe care, și a sarcinilor de care trebuie să se achite. Înțelegem că e ceva specific pentru un astfel de Consiliu, dar vrem să nu se întâmple cum s-a întâmplat cu Comisia pentru Drepturile Omului, uh, predecesoarea sa, deci suntem dezamăgiți că până acum nu s-a putut să se înainteze în eforturile de a consolida eficiența Consiliului. Știm că acest lucru presupune voință politică puternică peste tot, dar Uniunea și statele sale membre rămân foarte conștiente de eforturile de consolidare eficienței Consiliului și vom căuta posibilități noi cu noul președinte al Consiliului în perioada care urmează. Discutăm în prezent prioritățile pentru 2017 și cum Spuneam, uh, ne vom referi Vă voi uh, oferi niște elemente de obicei uh, preliminare, care sunt încă preliminare. Sperăm să avem concluziile Consiliului privind prioritățile noastre în următoarele zile, pentru care ele apoi să poată fi adoptate. După cum știți, în fiecare săptămână, în Consiliu, avem o abordare strategică a acestor sesiuni. Este un exercițiu util și în fiecare, la fiecare început de an analizăm uh, situațiile îngrijorătoare, atât din punct de vedere geografic cât și din punct de vedere politic, dezvoltând o abordare strategică care să ne permită apoi uh, să ne dezvoltăm abordarea de-a lungul anului, precum și uh, răspunsul față de aceste situații. Avem priorități tematice și geografice, pornind de la inițiativele Uniunii Europene, pe care le discutăm și noi în sesiunile noastre. Rezoluțiile noastre regulate privind um, libertatea de exprimare și libertatea de credință. Este foarte important pentru noi să continuăm să ne exprimăm angajamentul față de universalitatea acestor concepte, precum și angajamentul față de combaterea formelor de intoleranță. Uh, lucrăm uh, cu uh, colegii care au redactat o rezoluție privind um, defăimarea pe care noi o susținem. Avem de asemenea o rezoluție privind drepturile copilului, copiilor, care a fost un rezultat al grupului de lucru privind um, Caraibele Americane. Și dorim să ne asigurăm că această rezoluție este cât se poate de cuprinzătoare. De asemenea, am urmărit revizuirea mm, liniilor directoare privind drepturile copilului la nivel european. De asemenea, explorăm posibilitatea unei abordări mai strategice în acest uh, domeniu, în general. În ceea ce privește inițiativele geografice, Uniunea Europeană va avea o rezoluție privind a, situația din uh, Myanmar. De asemenea, vom uh, sublinia aici nevoia de responsabilitate, de asumarea răspunderii și de cooperare cu raportorul uh, special. Uh, Probabil uh, știți că um, Consiliul de Securitate a avut deja o rezoluție în decembrie care a venit în sprijinul propriilor noastre rezoluții. Um, conceptul de asumare a răspunderii uh, rămâne central uh, în ce privește TPRK. Acum, în Myanmar, ne-am exprimat îngrijorările față de încălcările continue ale drepturilor omului, mai ales împotriva uh, populației Rohingya. După cum știți, au avut loc uh, progrese, totuși, uh, și continuăm uh, să lucrăm de aproape cu guvernul pentru, din Myanmar pentru a aborda și rezolva situațiile de mm, persecuție și de discriminare a minorităților religioase. Așteptăm uh, semnale pozitive de progres din partea guvernului și avem mai multă încredere anul acesta decât aveam anul trecut. Sigur că um, conflictul din Siria rămâne o preocupare esențială, precum și cea mai uh, gravă uh, catastrofă umanitară la nivel internațional și ne exprimăm cât putem de ferm în rezoluțiile privind impunitatea și responsabilitatea în acest context. a fost creat un mecanism imparțial al Uniunii Europene privind Siria și uh, una, unul din obiectivele noastre este crearea unei relații cât mai puternice cu Comisia de Investigare pe care Uniunea Europeană o, o susține. Și am reiterat în uh, apelul la uh, sesizarea curții uh, Tribunalului Penal Internațional pentru toate acele situații unde ajutorul umanitar este refuzat. De asemenea, ne concentrăm și pe situația drepturilor omului din Burundi. A existat o rezoluție în acest sens și uh, monitorizăm situația din această țară îndeaproape. aproape Parteneriatul rămâne foarte important pentru noi uh, și în cazul uh, Burundi și lucrăm de aproape cu guvernul pentru a-l um, determina să-și asume responsabilitatea pentru orice încălcări al drepturilor omului care au loc în această țară. De asemenea, lucrăm și cu partenerii noștri din uh, domeniul protecției drepturilor omului. În ceea ce privește Republica Democratică Congo, am asistat la noi acte de represiune și de încălcare a drepturilor omului care vin să încalce în mod direct statul de drept și uh, libertățile fundamentale și vom continua să monitorizăm situația și în perioada următoare. Suntem uh, conștienți că au existat uh, progrese uh, de la acordul din decembrie. Suntem într-o perioadă însă foarte dificilă de implementare a acestui acord și încurajăm în continuare guvernul să um, lucreze în acest sens. Deci, vește situația din Ucraina. Înțelegem că va exista o rezoluție și vom continua să monitorizăm de aproape și să sprijinim uh, um, reformele politice și întărirea statului de drept. Pentru noi uh, contează foarte mult um, rapoartele uh, comisiilor ONU și vom continua să monitorizăm și situația din peninsula Crimea anexată ilegal. având în vedere îngrijorările legate de drepturile omului și de aplicarea um, uh, pedepsei capitale în Iran, precum și necesitatea de a îmbunătăți situația drepturilor omului, Uniunea Europeană a sprijinit uh, uh, prelungirea mandatului raportorului special al um, ONU. Iată, așadar, Uh, zone de prioritate din punct de vedere geografic, mai sunt și altele care rămân pe lista noastră, situația din Sudan, din, Sudan, din sudul Sudanului, din Libia, Eritrea, din Republica Centrafricană, Mali, Georgia și continuăm să lucrăm uh, împreună cu partenerii noștri cu privire la atenția pe care trebuie să o îndreptăm către aceste state. Acum, în ce privește prioritățile tematice, uh, Sesiunea din iunie se axează în mod special pe egalitatea de gen și pe drepturile femeilor, o tematică care devine o tematică transversală a tuturor uh, reuniunilor și uh, sesiunilor noastre, un element vital și facem tot ce este posibil pentru ca această temă să rămână în atenția noastră de-a lungul întregului an. Rezoluția privind combaterea violenței uh, împotriva femeilor rămâne o prioritate cheie pentru angajamentul european și, în general, cerem un acces uh, um, cât mai uh, neîngrădit al raportorului um, special ONU și avem și un uh, expert independent privind orientarea sexuală și identitatea sexuală. Uh, Știu că vă interesează de asemenea și subiectul drepturilor omului în mediul de afaceri. După cum știți, considerăm că Uniunea Europeană este una dintre regiunile cele mai active din lume, axându-se pe importanța și asigurarea drept, protecției drepturilor omului în mediul de afaceri, în uh, cadrul companiilor, întreprinderilor. Continuăm să avem, uh, să colaborăm cu raportorul special din acest domeniu și cu um, Comitetul Interguvernamental. Și anticipăm că vor uh, continua aceste consultări informale și de-a lungul acestui an și vom continua să vă prezentăm bilanțul acestora. Și apoi, um, privind migrația, după cum vă spuneam, Cadrul uh, privind dreptul omului în acest domeniu este deosebit de ambițios uh, și continuăm să-l prezentăm și publicului extern în ce privește abordarea noastră privind migrația în Consiliul ONU pentru Drepturile Omului. Vom uh, Sigur că ne vom axa pe implementarea declarației de la New York Uh, susținând importanța drepturilor omului uh, în cazul uh, migranților, refugiaților. Închei aici și vă mulțumesc pentru invitație. Grație. Mulțumesc. Comincio a farle alcune... Înțeleg prin, încep prin a face câteva comentarii pentru a încerca să înțelegem mai bine elementele prezentate de dumneavoastră. Ați vorbit despre obiective ambițioase. Mă întreb însă dacă acestea se transpun în realitate cu adevărat, pentru că uh, Trebuie să înțelegem mai bine ce abordare avem în materie de drepturile omului la nivel european. Unul din punctele pe care le-ați uh, denunțat încă de la începutul uh, prezentării dumneavoastră se referă la atacurile împotriva apărătorilor drepturilor omului. Uh, aceste atacuri însă își au sursa chiar în politicile multor state uh, care se gândesc înainte de toate la stabilitate, la stabilitatea politică, sacrificând în beneficiul acestei stabilități problematica drepturilor omului. Și aș vrea să înțeleg avem așadar acest obiectiv ambițios de apărare a drepturilor omului și mă întreb dacă vom fi în măsură să atingem acest obiectiv sau să ne concentrăm pe el, pentru că stabilitatea politică în regiunile noastre apare ca fundamentală în uh, scopul luptei împotriva terorismului, uh, însă ea trebuie neapărat să fie însoțită și de apărarea și întărirea drepturilor omului. Dacă această abordare dispare, atunci nu vom face decât să rostim niște cuvinte goale. <laughs> și încă un lucru, e foarte ușor să vorbești, e mai greu să pui în practică ceea ce ai spus. Există un acord între țara mea și Libia privind migranții, uh, care a fost uh, adoptat la Valeta acum câteva zile de către Consiliu. A fost, uh, a fost avizat de acesta. Însă, acest acord ridică probleme din mai multe puncte de vedere. Uh, Există o atitudine bazată pe ideea de securitate care vine să blocheze migrația. Prin urmare, punem pe umerii Libiei această povară a migranților, o țară fragilă și știm din experiență că acești migranți nu sunt uh, găzduiți în centre de primire, ci mai degrabă în centre de detenție, unde au loc, din păcate, abuzuri împotriva lor și mai ales împotriva femeilor care sunt agresate și supuse violenței și uneori nu știe dreapta ce face stânga. Prin urmare, aveți această reorientare, dacă vreți, a drepturilor omului, putem să fim critici sau uh, această rațiune a stabilității și securității naționale ar trebui să fie primordială? Dacă sunteți de acord, vă dau uh, cuvântul pentru a răspunde și apoi vom asculta și alte întrebări. Mulțumesc. Uh, ați început cu o întrebare foarte dificilă, domnule președinte. Uh, Cred că avem aici două aspecte. Într-adevăr, legate de problematica securității și este și abordarea noastră. Încercăm să avem uh, o poziție consecventă în uh, relațiile și parteneriatele bilaterale ca și în cele multilaterale. Eu v-am expus uh, contextul multilateral, însă încercăm să fim consecvenți și atunci când discutăm cu partenerii noștri la nivel bilateral. Și este adevărat că în ultimii ani am tot auzit acest mesaj, securitatea este primordială, securitatea este prioritatea. Și că în acest context, poate că alte elemente ar trebui să rămână în planul 2. Și am reflectat la, acest argument, la această argumentație pe care am tot auzit-o și ca răspuns este că ați uh, Ați văzut un, uh, o poziție de la un alt reprezentant, de la spe, reprezentantul special pe dreptul omului, uh, Lambrinidis, și ați văzut că am spus partenerilor noștri că nu putem avea o securitate durabilă dacă nu respectăm drepturile omului. Cred că provocarea pe care o avem în față este să ilustrăm acest concept în fața partenerilor noștri pentru că ei să înțeleagă ce înseamnă și acest lucru trebuie să se reflecte în antitotalitarism, dacă vreți, și anume ideea că un context în care securitatea este primordială uh, este foarte apropiat de o abordare totalitară și blochează oxigenul care alimentează drepturile omului și exprimarea lor și este sfârșitul oricărui, oricărui respect pentru drepturile individuale. În schimb, când se respectă drepturile omului, când oamenii au dreptul de a se întruni, dreptul de a se asocia în mod pașnic, ei bine, acel context este cel mai uh, predispus la securitate, la, la, la implementarea măsurilor de securitate, pentru că o astfel de populație va fi uh, uh, um, beneficiara unei abordări antitotalitare. Este poziția pe care am uh, susținut-o noi și pe care dorim să o ilustrăm în fața partenerilor noștri. Sigur că este o provocare, trebuie să-i convingem, pentru că cu toții am resimțit um, aceste atacuri uh, teroriste și consecințele lor, însă trebuie să reamintim că reacția pe care trebuie să o, ave- o avem este să respectăm drepturile omului și să nu cedăm uh, în ceea ce privește strategia globală, și acolo ne concentrăm pe protejarea valorilor europene și universale. Nu este însă o, un argument ușor uh, de susținut și ne-am gândit foarte mult la oportunitatea de a spune și poveștile de succes și nu numai cele care au uh, fost problematice. Am văzut țări care s-au confruntat cu provocări, cu dificultăți, cu mm, toate aspectele pozitive deschise de primăvara arabă, dar și ceea ce s-a întâmplat în Siria. Și poate că tentația acestor țări ar fi fost să mm, uh, reducă drepturile omului și totuși nu, a făcut, nu au făcut asta. Arătăm așadar că securitatea și drepturile omului sunt uh, interconectate și facem asta și prin uh, exemplele pozitive pe care putem să le dăm de țări care au continuat să susțină drepturile omului. Sigur că ceea ce ați spus despre migrație aduce dificultăți suplimentare și ele vin uh, și din argumentele ridicate de societatea civilă. Și ca președinte a COHOM sunt foarte mândră că este un grup de lucru foarte deschis uh, al Consiliului, foarte deschis către societatea civilă. Uh, îi invităm foarte des pe reprezentanții acestei societăți civile și ne mm, exprimă aceleași preocupări pe care le-ați exprimat și dumneavoastră și asta ne permite să fim foarte aproape de realitatea de pe teren, să fim foarte conștienți de toate aceste îngrijorări. Și ca răspuns, mesajul nostru este că gestionăm o politică externă multidimensională și uh, dreptul omului sunt o dimensiune a acestei uh, politici și continuăm să subliniem importanța ei. Asta facem în discuțiile noastre interne cu colegii care gestionează mm, formularea de politici, dezvoltarea de politici în acest domeniu și primul rând din declarația de la Malta, care a fost uh, adoptată în acest weekend, uh, vorbește chiar despre universalitatea și respectarea drepturilor omului. În procesul nostru de politici publice, uh, Dorim să ne asigurăm că Consiliul și Parlamentul continuă să lucreze împreună, să se informeze asupra acestor aspecte. Am avut um, întâlniri comune ale grupului de lucru COHOM și ale, și ale grupului de lucru privind migrația, grupului uh, la nivel înalt privind migrația. Și continuăm să subliniem că legislația, dreptul internațional se aplică și refugiaților uh, și că se aplică principiul uh, repatrierii non-refoulement. Și toate aceste aspecte decurg din aceste parteneriate care sunt bazate pe considerațiile privind drepturile omului. Nu spun că sunt soluții facile, și uh, cu toții suntem conștienți de dificultatea contextului din Libia, de exemplu, însă am avut întotdeauna o abordare integrată și anume um, politicile care sunt dezvoltate cu privire la Libia, de exemplu, nu trebuie niciodată să fie deconectate de uh, tot ceea ce înseamnă drepturile omului și continuăm să ne asigurăm că același proces este respectat de fiecare dată. Thank you, Chairman. Thank you, uh, Mrs. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă O'Brien, pentru raportul dumneavoastră cuprinzător în legătură cu prioritățile. Salut faptul că ați menționat libertatea religiei și credinței. Este foarte important să avem acest subiect în discuție atunci când discutăm încălcările împotriva drepturilor omului astăzi. Nu a fost întotdeauna așa însă și cred că este foarte bine că dumneavoastră veți prioritizați acest domeniu. Am o întrebare legată de faptul că creștinii sunt uh, minoritatea religioasă cea mai persecutată în lume în momentul actual. Uh, aceasta este situația în lume, în special în Orientul Mijlociu. Cu an în urmă am adoptat o rezoluție în Parlament care recunoștea atrocitățile continue împotriva creștinilor, yazidii și alte grupuri ca genocid continuu. Întrebarea mea e în ce măsură se va ține cont de acest lucru și în, munca dumneavoastră. Mi se pare foarte important să nu uităm de acest lucru. Trebuie să susținem și faptul că Consiliul de Securitate să-și pună acest subiect pe ordinea de zi și să recunoască aceste atrocități și persecuții ca genocid. Aceasta este întrebarea mea, așadar ce veți face pentru a trata aceste probleme? Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Este într-adevăr o problemă care a fost ridicată în discuțiile cu noi. Reflectă conținutul uh, discuțiilor noastre de la Geneva. În uh, abordarea acestei rezoluții. Uh, suntem angajați să protejăm minoritățile religioase sau de altă natură. Nu, uh, nu ne uh, referim în special la minoritatea creștină, pentru că noi avem linii și orientări legate de egalitate care sunt bazate pe universalitatea abordării și asta ne duce la concluzia că nu clasificăm situația diverselor religii pe, diver, pe motive, pe niveluri diferite, pentru că ar fi un echilibru foarte precar. în diferite contexte în lume, asistăm la persecutarea minorităților și suntem conștienți de persecuțiile de care, la care ați făcut referire în Orientul Mijlociu. Am menționat și în prezentarea mea persecutarea uh, minorității musulmane în Myanmar, Birmania, persecutările din Bangladesh, care ne îngrijorează foarte mult suntem uh, foarte conștienți că nu vrem să intrăm într-un exercițiu de putere în care mm, comparăm uh, ierarhic suferința diverselor minorități. Deci am ajuns la concluzia că preocuparea noastră trebuie să fie persecutarea oricărui, oricărei minorități religioase sau oricărei uh, minorități, punct, pentru că uh, Uh, bineînțeles, uh, persecutările trebuie să fie tratate de la caz la caz cu o serie de instrumente prin susținerea societății civile sau printr-o serie de alte instrumente cum ar fi utilizarea unui invitat special, unui trimis special pentru libertatea religiei, se pune accentul acum pe Orientul Mijlociu și experiența anumitor minorități. Cred așadar că de aceea în rezoluția noastră care încearcă să reprezinte valorile noastre, conceptul libertății de religie uh, este aspectul principal și nu vrem să creăm un fel de ierarhie a suferinței. Nu înseamnă că nu răspundem uh, pe cât e posibil la orice caz individual și recunoaștem uh, gravitatea cazurilor, însă această rezoluție, dată fiind, dat fiind uh, echilibrul fragil între rezoluția noastră și a OSC în legătură cu defăimarea religiei, Încercăm să ne asigurăm că vom avea o relație bună între aceste două rezoluții pentru că, în mod echivalent, suntem conștienți uh, că în alt context o rezoluție în legătură cu defăimarea religioasă ar merge într-un alt context care ar periclita echilibrul foarte fragil pe care îl avem acum. Am acest rol de 18 luni și poate că în ultimele 4-5 luni conceptele și legate de libertatea religiei au uh, primit o amplare mult mai mare. Cred că există o deschidere negativă acum datorită evenimentelor uh, la nivel mondial, însă trebuie să ne gândim la provocările cu care se confruntă diversele grupări religioase din lume Lucrăm de aproape cu societatea civilă în acest domeniu. Există o societate civilă foarte activă și societatea civilă este foarte activă. Avem de gând să examinăm această problemă mai în detaliu. Putem să discutăm diversele situații geografice, însă întotdeauna pe baza conceptului că libertatea religiei ca principiu este apărată la nivel conceptual. Sper că v-am răspuns întrebării. Vă mulțumesc pentru răspuns. O scurtă întrebare suplimentară pentru a clarifica, înseamnă că recunoașterea genocidului continuu între, uh, împotriva creștinilor și yazidi în Parlamentul European, recunoașterea în alte, în alte parlamente, cum ar fi Parlamentul Britanic, francez, uh, american, australian. Aceste lucruri nu înseamnă nimic uh, în acest sens este un fapt că are loc un genocid împotriva uh, creștinilor și azidii. De ce nu puteți să menționați acest lucru în textul dumneavoastră? Nu înțeleg acest lucru. Poate nu m-am explicat suficient de clar. Argumentul nostru este, meu este că avem o serie de instrumente și răspunsuri la uh, diverse situații. Genocidul, bineînțeles, este un aspect prioritar în orice context. Eu spun doar că uh, o rezoluție a noastră este bazată pe uh, politica noastră că libertatea de uh, religie sau de a nu avea o religie este universală și că rezoluția noastră ar trebui să rămână la nivelul uh, universal și să nu menționeze o, nicio situație particulară. Acest lucru cred că ne-ar deschide la um, foarte multe critici dacă am spune că un context este mai dificil decât altul. În contextul global actual, care este foarte fragil, nu cred că este un sens în care vrem să ne deplasăm. Însă, avem o serie de susținători foarte activi care monitorizează situația și încearcă să obțină cât mai multe informații în legătură cu situația, fie că este vorba de Orientul Mijlociu sau alte zone ale lumii. Întotdeauna suntem deschiși să ne îmbunătățim strategiile. Vă mulțumesc! O ultimă întrebare înainte de a vă lăsa să plecați. Avem o rezoluție pe care o vom prezenta uh, instanțelor oportune, însă cum uh, vă gândiți la punerea în aplicare inclusiv în termen diplomatic pentru Uh, statele noastre, pentru că în, drepturi, în cazul drepturilor omului avem ambasadori și aceste elemente trebuie să facă parte integrantă a activităților concrete ale Uniunii Europene. Care este această legătură? Dacă v-am înțeles corect, uh, Vă referiți la ceea ce spuneam uh, în legătură cu munca ambasadelor și priorităților uh, legate de drepturile omului. Este o dezvolt evoluție de dorit uh, și se manifestă în aceste foruri multilaterale, în cele uh, două săptămâni de până la uh, sesiunea Consiliului, uh, vom vizita ministerele de externe pentru a explica prioritățile Uniunii Europene pentru statul respectiv. Aceasta este abordarea diplomatică imediată înainte de o sesiune multilaterală, însă dacă urmăriți ceea ce se întâmplă în timpul anului, am avut o sesiune legată de Vietnam, una legată de Belarus și o uh, uh, delega, delegație la SAE și la nivelul statelor membre. Toate cooperarea noastră se intensifică. După experiența mea în trecut, poate nu exista o conștientizare a acestor foruri multilaterale. Se lucra în special bilateral cu guvernul respectiv, însă poate după ce s-a întâmplat în ultimii ani, există o conștientizare din ce în ce mai mare și chiar dacă uh, anul trecut am avut o delegație într-un stat care se trecea prin dificultăți, dificultățile s-au uh, calmat, însă acest șef de delegație ni s-a adresat și uh, cu câteva luni în urmă și ne-a spus că dorește informații mai uh, aprofundate în legătură cu felul cum se poate urmări situația din statul respectiv prin Consiliul Drepturilor Omului. Mie mi se părea, mi s-a părut uh, un progres uh, atunci când colegii de la nivelul delegației cereau să facă o legătură cu forurile ONU pentru a găsi soluții complementare la pe nivelul drepturilor omului. Sper că este întrebarea pe care mi-a spus-o. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru răspuns și pentru prezența dumneavoastră. Următorul punct este un schimb de opinii în legătură cu situația drepturilor omului din Belarus. Uh, suspendăm ședința câteva minute Uh, în așteptarea delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Belarus.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 Bene, grazie. Buongiorno, iniziamo questo scambio di opinioni sull'attuale. Vă mulțumesc. Începem acest schimb de opinii în legătură cu situația drepturilor omului în momentul actual în Belarus. Avem alături de noi eh, experți eminenți în legătură cu Belarusul. Urez bun venit, bun venit eh, domnului Bogdan Zdrojevski, președintele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Belarus. Și sper că buna cooperare pe care am avut-o cu această delegație în prima jumătate a legislaturii va continua și în a doua jumătate. Aniversăm un an de la reuniunea Consiliului când s-au uh, vizat aceste teme, uh, s-au adoptat concluzii care revocau sancțiunile legate de drepturile omului uh, și încălcarea acestora în Belarus Eh, s-a declarat că s-au luat, eh, s-au adoptat pași tangibili din partea Belarusului în ceea ce privește libertățile fundamentale, statul de drept și drepturile omului. Eh, acești pași vor rămâne cheie în stabilirea politicii viitoare a Uniunii Europene față de Belarus. Rezoluția Parlamentului European din noiembrie 2016 exprimă susținerea Parlamentului această politică de angajament critic în timp ce uh, subliniază o serie de îngrijorări în ceea ce privește alegerilor, alegerile, reabilitarea prizonierilor politici, pedeapsa cu, pedeapsa, pedeapsa cu moartea și situația, situației, situația uh, societății civile. În acest spirit, acest schimb de vedere de astăzi va fi un exercițiu de uh, actualizare și trebuie să vă reamintesc că uh, Uh, după ce am discutat în ianuarie povestea, pedeapsa cu moartea în Belarus uh, și această pedeapsă capitală rămâne uh, o problemă. S-au efectuat trei execuții în 2016 și câțiva prizonieri își așteaptă executarea în acest an. Mulțumesc pe această cale Federației Internaționale pentru Drepturile Omului care a făcut uh, posibil schimbul nostru de astăzi. Uh, îi urez bun venit și uh, domnul Ales Bialatski, care a fost unul dintre prizonierii politici cei mai bine cunoscuți din Belarus. Uh, îi mulțumim pentru eforturile sale și pentru contribuția sa. Vă informez că avem și interpretare în, în limba rusă și uh, acum îi dau cuvântul colegului meu, domnului Stroșevski, și după aceea voi da cuvântul invitațiilor noștri. Vă dau cuvântul. Zacznę od podziękowań dla pana przewodniczącego komisji za Mulțumesc, în primul rând, președintelui acestei comisii. Vă mulțumesc foarte mult pentru această reuniune comună pe care o desfășurăm astăzi pe o temă la care țin foarte tare și care, în general, este extrem de importantă. Mai întâi aș defini situația, nu doar în legătură cu pedepsa capitală, ci și în legătură cu alte elemente uh, foarte importante și care pot preciza care este situația în Belarus. În primul rând îl salut pe domnul Haraști, care stă alături de mine, pentru că e o persoană foarte importantă pentru evaluarea procedurilor efective din uh, Belarus. Și reamintesc că am avut două campanii electorale mari pentru Parlament și președinte în uh, ultima perioadă. Opiniile exprimate de către Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa au fost foarte critice. În primul rând, lipsește transparența, nu există posibilitatea de a supraveghea numărarea voturilor și există acces foarte restrâns pentru organizațiile care doresc să participe la alegerile prezidențiale sau parlamentare. Partea belarusă a insistat în două ocazii că respectă evaluarea și opinia, dar uh, nu pot, uh, nu se pot introduce schimbări atât de rapid, deoarece ele ar presupune modificarea Constituției. Alegerile parlamentare, de asemenea, au respectat regulile care erau în vigoare înainte, dar insist, anul viitor, în martie, Belarus va avea, vor, în Belarus vor fi alegeri locale, un adevărat test pentru această țară, uh, și vom vedea dacă au intenții reale de respecta ONG-urile, drepturile civile și alte entități care poate vor dori să se implice în activități politice. E vorba de autoritățile locale, un nivel foarte sensibil. Am încercat să fim obiectivi în analiza noastră privind Belarusul pe de o parte, trebuie să acceptăm faptul că nu există prizonieri politici în acest moment în Belarus. Trebuie să recunoaștem de asemenea că vreo 400 de observatori au avut posibilitatea să urmărească și campaniile electorale și votul, uh, dar nu numărarea voturilor. De asemenea, subliniem că există două doamne care reprezintă în Parlament opoziția. Vin din Parlamentul uh, din uh, partidul de opoziție și respectiv din Asociația pentru Drepturi Lingvistice nu e vorba de rezultatul alegerilor democratice, ci a unei decizii administrative. S-a luat totuși această decizie administrativă și cele două doamne sunt membre ale Parlamentului. Subliniez de asemenea faptul că um, acțiuni represive împotriva opoziției uh, sunt mai, frec- mai puțin frecvente. Cele mai puțin spectaculoase, implicând aspecte financiare, sunt însă la ordinea zilei. Iar în legătură cu pedepsa capitală, o salut pe don, doamna Covaleva, care este alături astăzi de noi. Uh, îi mulțumesc pentru prezență, pentru că este persoana care, practic, uh, întruchipează problemele despre care discutăm. Sunteți mama unei persoane condamnate la moarte în 2012, dacă nu mă înșală memoria, și ați primit un mandat moral foarte clar de a combate uh, pedepsa capitală în Belarus. Avem două probleme foarte importante. Do- uh, președintele Lukashenko invocă mandatul popular, spunând că societatea este cea care dorește pedepsa capitală și aplicarea ei și spune că, de fapt, nu face decât să asculte vocea poporului. Pentru noi e foarte greu să acceptăm acest argument, dar domnul Lukashenko mai folosește un argument, un argument uh, importat din Statele Unite ale Americii. Acum două zile a declarat că dacă în Statele Unite se poate folosi pedepsa capitală, de ce țările vest-europene îi cer să renunțe la ea? și a făcut o observație generală referitoare la eventuala posibilitatea organizării unui referendum pe această temă. Într-una dintre reuniunile precedente am uh, amintit de evenimentele de pe insula Utala. Ne amintim cu toții ce a făcut Breivik uh, la vremea respectivă și dacă ar fi să întrebăm lumea în general dacă Breivik ar trebui condamnat la moarte, probabil că ar fi spus da ar fi spus că merită pedepsa capitală. Totuși, politicienii ar trebui să ia o poziție mai responsabilă pe astfel de subiecte și de aceea Parlamentul European cere ca minimum o suspendare a pedepsei capitale, un moratoriu. E ultima, Belarus e ultima țară din, uh, dintre țările europene care încă aplică pedepsa capitală. Nu o să vă dau date precise pentru că suntem cu toții perfect conștienți de faptul că se folosește acest tip de pedeapsă, este executată, știm câți mai sunt uh, deja condamnați așteptând uh, executarea pedepsei și înțelegem de asemenea și că Belarus se găsește într-o situație economică foarte defavorabilă. De aceea această țară are nevoie și de sprijin financiar și uh, are mare interes să contacteze Uniunea Europeană. Vedem deci un prilej aici pentru a impune o modificare în politica și politicile Belarus, din Belarus pe viitor. Așa că cei care când auzim ce se spune de Bel- despre Belarus, n-ar trebui să fim prea optimiști, dar nici, nici, nici prea pesimiști ar trebui să insistăm pentru respectarea drepturilor cetățeni și ale media în Belarus. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea să urez bun venit și domnului Miklos Haraști, raportor special al ONU privind situația drepturilor omului în Belarus deține această funcție din 2012 și am mai participat la o reuniune a acestei subcomisii în aprilie 2015. Cred că vă amintiți mulți dintre dumneavoastră ce evaluare sinceră și uh, onestă a făcut la vremea respectivă. Așteptăm deci acum să vedem cum ne prezentați situația în 10 minute, dacă se poate. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru invitație, domnule Panțeri și domnule Strojevski <clears throat> și mulțumesc pentru că sunteți în continuare atenți la situația drepturilor omului uh, din Belarus. Așa cum spunea și domnul Strojevski, în mare situația nu s-a schimbat. Prin urmare, trebuie să beneficieze cam de aceeași cantitate de atenție din partea acestui Parlament, în ciuda faptului că, între timp, în paralel cu această situație destul de neschimbată, a intervenit o modificare geopolitică o destindere oarecare a atmosferei, inclusiv uh, mulțumită acestui Parlament și uh, s-a ajuns la o recunoaștere a Parlamentului din Belarus ca atare, ca Parlament, lucru care nu s-a întâmplat multă vreme. Apoi a fost și um, campania electorală, au fost aleși doi membri ai opoziției în acest parlament. Era singur, singurul parlament din Europa care vreme de 20 de ani nu mai avusese niciun reprezentant, nu inclusese niciun reprezentant al opoziției. Deci ar fi motive pentru a putea spera că în urma acestor uh, gesturi încurajatoare va urma și uh, îmbunătățirea situației drepturilor omului. Doar o frază în legătură cu situația generală a drepturilor omului. Domnul Zdrojevski a descris foarte bine situația drepturilor electorale, atât dreptul la alegeri libere, periodice, așa cum se spune în Declarația Universală, și cum se cere prin această declarație universală fiecarei țări. Putem spune că în ceea ce privește libertatea media, Belarus e în continuare singura uh, țară din Europa care nu are nici măcar așa o aparență de um, radiodifuziune publică. În continuare e singura țară cu economie controlată, 80% din economie fiind în continuare controlată de stat prin decrete, prin ordonanțe ale președintelui cu bineștiutele consecințe pentru drepturile muncitorilor, drepturile sindicale, drepturile sociale, de fapt, din această țară. De asemenea, și e ceva de mare actualitate, mai ales pentru această delegație a activiștilor uh, pentru drepturile omului, e ceva legat și, deci, și de uh, dreptul la viață. Cred că președintele și guvernul din Belarus au avut foarte mult timp la dispoziție și foarte multe prilejuri pentru a, a schimba această situație. Și anume că e singura țară în care statul încă mai ucide oameni având sprijin în lege și uh, bizuindu-se pe așa numite proceduri judiciare. E ceva foarte strâns legat de situația magistraturii, care de asemenea este unică în absolut. E singura țară din Europa în care președintele numește și demite toți judecătorii și toți procurorii personal ceea ce și formal uh, arată că este o justiție perfect supusă. De asemenea, avocații sunt subordonați Ministerului Justiției și deci uh, fac obiectul unui drept absolut de a suspenda din barou, deci ei sunt dependenți. Prin urmare, colegii mei uh, o să vă poată vorbi despre felul în care uh, pe lângă faptul că se neagă dreptul la viață, veți afla de aici cum se desfășoară procedurile necesare pentru um, pronunțarea pedepsei capitale și executarea ei și care nu au nicio trăsătură care să țină de domnia legii sau care să permită o comparație cu domnia legii sute de persoane au fost executate în ultimii 10 ani și se zvonește că într-o, într-un caz președintele ar fi grațiat pe cineva, dar nimeni nu știe exact despre cine ar fi vorba. Prin Constituție are dreptul de a comuta sentințele, de a grația de a transforma în alt tip de pedeapsă, de a ierta, de a impune un moratoriu practic, un moratoriu juridic, de a schimba a, sistemul juridic și prin Constituție, de altfel, numai președintele are dreptul de a iniția a, procesul legislativ Parlamentul, neavând prin Constituție drept de inițiativă legislativă. Așadar, anul trecut am au fost patru execuții, una în ianuarie, iar în decembrie, deși n-a fost uh, prima conferință organizată la Minsk, a fost acea conferință despre uh, posibilitatea de a aboli pedepsa capitală și despre cum e să nu ai pedepsa capitală, ce se întâmplă în restul Europei. Înainte de acea conferință, cu o lună înainte de ea, s-a aflat că au mai fost executate trei persoane în secret. De atunci s-au mai pronunțat două sentințe, o persoană deja așteaptă executarea pedepsei cealaltă persoană așteaptă pronunțarea celei de-a doua instanțe. Mă voi opri aici și, ca întotdeauna, aș dori să susțineți mandatul ONU care va îndemna Belarusul să coopereze. Cred că ar fi un pas înainte. Belarus uh, a avut prilejuri, mai mult sau mai puțin simbolice, să dea dovadă că vrea să coopereze cu comunitatea internațională. Pedapsa capitală ar fi un prilej minunat de a arăta foarte concret că se dorește cooperarea cu Europa, pentru că e o valoare etică și filozofică atât de uh, clară și ar fi bine să o respecte și Belarusul. Și, de asemenea, Cred că așa cum spunea domnul Zdroevski, care a mers uh, cu prima delegație în Parlament, Apoi a urmat o vizită a delegației din Belarus, unei delegații din Parlamentul Belarus în Polonia ei bine, în iulie adunarea parlamentară a OSCE se va întruni la Minsk, dând, ca să spunem așa, cea mai mare binecuvântare acestui parlament, care acum numără printre membrii săi două candidate din partea opoziției. Deci, ă, Sper că vom avea motive să sperăm că va fi mai bine și că Belarus va reciproca și va veni cu gesturi care să arate că se îmbunătățește situația drepturilor om omului mai mult decât faptul că nu mai există prizonieri politici. Cel puțin din 2015 nu mai există astfel de prizonieri și ar trebui să ne arate acum că merg chiar mai departe decât uh, a nu închide oameni pentru autorizații, pentru demonstrații neautorizate. Persoanele sunt acum amendate. Poate fi mai rău de altfel cu uh, amenziile, pentru că numărul procedurilor deschise a crescut foarte mult și aceste proceduri uh, presupun confiscarea unor bunuri personale, deci poate fi foarte dureros. Deci poate că într-un fel de fapt situația s-a înrăutățit un pic, dar slavă Domnului nu în mare, cu excepția reluării execuțiilor sau continuării execuțiilor. Cam atât. Aștept întrebări din partea dumneavoastră și mă bucur că această delegație cu reprezentanți uh, și apărători ai drepturilor omului. Atât de importanți, este aici. Mulțumesc. Da, Mulțumesc. Urez acum bun venit doamnei Lubov Covaleva, membru activ al uh, Coaliției Apărătorilor Drepturilor uh, Omului împotriva pedepsei cu moartea în Belarus. În urma unei explozii care a avut loc în metroul din Minsk în aprilie 2011, fiul său, Vladislav, a fost uh, declarat um, vinovat de colaborare cu teroriști și a fost condamnat la moarte în noiembrie 2011 după un proces sumar uh, marcat de numeroase nereguli. Execuția a avut loc în martie 2012, um, înainte ca Uh, Comitetul uh, pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite să-și poată uh, finaliza investigația. În noiembrie 2012, acest comitet a confirmat că procesul fusese marcat de nereguli care au condus la încălcarea dreptului acestuia de a beneficia de un proces corect. Uh, doamna Covaleva uh, participă la conștientizarea în Belarus despre decizia comis, acestui comitet pentru a aduna sprijin uh, pentru abolirea acestei pedepse capitale. Ar dori să proiecteze o serie de fotografii care ar servi la punerea în context a um, chestiunilor pe care le va expune. Aveți cuvântul pentru 10 minute том страшном преступлении, которого он не совершал, и в результате был казнен. Fiul meu a fost condamnat pentru o crimă pe care nu o comisese și a fost executat. Iată ce s-a întâmplat. Aș vrea să subliniez că în timpul anchetei și în timpul audierilor, în instanță, atitudinea societății noastre a fost de a ne sprijini un, o mare parte din locuitorii țării sunt împotriva, erau de atunci împotriva pedepsei capitale. Reprezent Chiar și reprezentanții victimelor uh, acestei explozii de la metrou uh, mi-au acordat sprijinul și mie și fiului meu, pentru că nu uh, erau siguri că cei acuzați de crima respectivă erau cu adevărat și vinovați. Dar domnul Lukashenko a luat decizia de a-i executa pe acești oameni care n-au avut niciun fel de posibilitate de a face recurs. Era o instanță de ultim recurs. Și execuțiile au avut loc când avocații încă mai studiau dosarul. și am uh, făcut un apel către comis Comisia, Comitetul pentru Drepturile Omului singura noastră șansă de a dovedi că mm, copiii noștri nu erau vinovați. Uh, Comisia ONU ne-a sprijinit uh, în, în toate aspectele dosarului nostru. Ne-au spus că dreptul la viață a fost încălcat, dreptul fiului meu. Ceea ce mi s-a întâmplat mie și familiei mele nu ar trebui să scape nepedepsit și societatea trebuie să fie conștientă că țara noastră nu are un sistem de justiție și că o persoană poate decide în mod, mul, mul, în mod unilateral, îmi cer scuze, asupra destinului, asupra soartei unei alte persoane o țară în care se utilizează deseori uh, uh, tortura, presiunea psihologică, nu numai asupra acestor oameni, ci și asupra familiilor lor. Ceva atât de îngrozitor cum este pedapsa capitală nu ar trebui să existe, pur și simplu. Grazie. Eu cred de comprendere bine. Mulțumesc. Cred că am înțeles uh, dificultatea de a vorbi astăzi aici. Mărturia dumneavoastră ne arată necesitatea de a aborda acest subiect al uh, pedepsei capitală, pedepsei capitale în uh, dialogul nostru cu Belarus. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și dau acum cuvântul lui Andrei Paluda, avocat și um, apărător al drepturilor civice, coordonator al campaniei apărătorii drepturilor omului împotriva pedepsei capitale în Belarus încă din 2010. Domnul Paluda oferă asistență juridică gratuită celor uh, condamnați la pedapsa cu moartea și familiilor lor și îi reprezintă în plângeri care au fost uh, transmise Comitetului ONU pentru Drepturile Omului. Ne va putea um, prezenta o perspectivă juridică asupra acestui subiect. Aveți cuvântul 10 minute. Uh, Добрый день, дамы и господа. Большое спасибо за ваше внимание. Mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care o acordați unui subiect atât de complex cum este cel al pedepsei capitale. După cum ați auzit de la colegii mei, această problemă continuă să existe în Europa, mai precis în țara mea, în Belarus. Belarus este, din păcate, ultima țară din Europa unde se ajunge până la acest nivel de pedeapsă. Situația însă din țară este păstrată secret. Nu știm care este numărul total al persoanelor care sunt executate. Mm, sunt cifre secrete pe care nu le cunoaștem când cineva este condamnat la moarte. Uh, persoana respectivă are dreptul la mai multe proceduri de apel și apoi intră pe acel uh, culoar al morții, dar nu știe când se va uh, pune în aplicare sentința. Uneori poate aștepta două, trei luni, în alte cazuri poate aștepta câțiva ani. Nici condamnatul și nici familia sa nu știu cu exactitate când va avea loc execuția. Execuția are loc chiar în centrul capitalei noastre, pe strada Voldasca, este în centrul orașului Minsk. Există un loc special care se numește Coridorul Morții. Și acolo se întâmplă execuțiile. Există acolo călăi profesioniști, nu-i cunoaștem, nimeni nu știe cine sunt, ce fac. Este adevărat că dispunem de niște statistici, însă nu știm ce se întâmplă cu precizie, nu știm ce se întâmplă cu corpurile uh, celor executați, pentru că familiile nu le pot recupera și nu își pot îngropa morții nu își pot îngropa morții conform tradițiilor lor familiale, știți? Că, evident, Comitetul pentru Dreptul Omului este împotriva acestui tratament. Există însă o alternativă la pedepsa capitală, și anume închisoarea pe viață. Uh, președintele are această posibilitate de a schimba pedapsa de, cu moartea în închisoare pe viață, dar din câte știm s-a întâmplat numai o singură dată. în timp ce 400 de oameni au fost executați. Deci numai unul din 400 de cazuri s-a transformat, pe, numai într-unul din 400 de cazuri, pedepsa capitală s-a transformat în închisoare pe viață. Prin urmare, astăzi uh, avem o, o campanie care se orientează în două direcții. Informare, sigur că informarea este foarte importantă. Este foarte important să știm care este opinia concetățenilor noștri să îi educăm într-un anumit mod. Lucrând cu ei, aflăm că unii dintre ei nici nu știu că există pedapsa capitală în țara lor. Avem un uh, raport pregătit de Viasna, um, Centru pentru Drepturile Omului, raport care furnizează date privind uh, pedapsa capitală. Aceasta ar fi prima direcție. A doua direcție, oferim asistență juridică familiilor și persoanelor care sunt condamnate la moarte. Facem asta la nivel național dar și la nivel internațional. La nivel internațional, uh, uh, cetățenii din Belarus pot face apel la Comisia ONU pentru Drepturile Omului. Există șase astfel de apeluri în acest moment. Toate au fost analizate și Comisia a constatat încălcări, mai ales în ceea ce privește dreptul la viață. Această încălcare a dreptului la viață a fost uh, confirmată pentru prima dată în cazul lui Kovalov. Mama lui este uh, prezentă astăzi aici. Alte două apeluri au fost uh, primite. Este foarte important pentru noi. încercăm să aducem o schimbare a acestei situații. Și această procedură este foarte importantă pentru că atunci când recurgem la această comisie se întreprind niște măsuri speciale, iar comisia face apel la guvernul uh, din Belarus să amâne execuția. Din păcate, nici măcar o dată, pentru că am avut 10 cazuri care au fost analizate de Comitetul ONU, e bine, niciodată guvernul nostru nu a ascultat apelul Națiunilor Unite, le-a, l-a ignorat și a continuat cu execuțiile. În noiembrie, trei persoane au fost executate într-o singură noapte. Două dintre aceste persoane fiind protecția Comitetului ONU comitet care ceruse guvernului să nu execute persoanele respective. Astăzi avem două persoane pe coridorul morții și așteaptă execuția. Toate procedurile judiciare au fost uh, încheiate în ceea ce îi privește. Din păcate, Credem că foarte curând multe alte persoane vor primi aceeași sentină. Dacă aveți întrebări, sunt aici. Președintele, mulțumesc. Voi da cuvântul acum lui uh, Valianțin Ștefanovici, expert uh, al Centrului pentru Drepturile Omului, Centrul Viasna din Belarus. Viasna a fost creată în, creată în 1996 în timpul unor proteste masive ale opoziției democratice din Belarus. Centrul uh, este implicat în uh, uh, promovarea drepturilor omului, Um, împreună cu Federația Internațională pentru Drepturile Omului. Nu este prima dată când uh, este prezent um, aici, în fața noastră, acest centru. Uh, acest uh, ONG, ca și alte ONG-uri, au Uh, fost uh, sancționate de către autoritățile din Belarus, președintele său fiind chiar condamnat uh, la patru ani și jumătate de închisoare. Domnul Ștefanovici este astăzi prezent aici, îi mulțumim pentru că ne prezintă um, situația din țara sa și sperăm că Viasna va putea să-și continue activitățile sale atât de importante și de legitime. Aveți cuvântul, domnule Ștefanovici.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 și este o moștenire a trecutului nostru sovietic. După cum știți, în Uniunea Sovietică, pedapsa capitală era aplicată foarte frecvent, inclusiv în procesele motivate politic. În 1991, după independența Belarus, pedapsa cu moartea a fost a continuat să fie aplicată. Codul penal al țării noastre are 12 articole care prevăd pedapsa cu moartea pentru două tipuri de infracțiuni, plus cele de tip militar. Acestea apar în diferite uh, articole ale codului penal, sunt crime împotriva statului, împotriva sănătății și bunăstării uh, unei alte persoane, uh, în realitate, crima cu circumstanțe agravante este în general capătul de acuzare cel, capul de acuzare cel mai um, des utilizat uh, pentru aplicarea pedepsei cu moartea, ca și uh, legăturile cu terorismul. După 1999, numărul de cazuri a scăzut. Vorbim între 2 și 6 cazuri pe an de sentințe cu moartea și am avut un singur an în care nu s-a înregistrat nicio astfel de sentință. Din punct de vedere procedural, procedurile rămân aceleași ca în vremurile sovietice. Pedepsele capitale sunt uh, hotărâte în mod secret, uh, timpul și locul nu sunt anunțate, corpurile nu sunt uh, returnate familiilor. Tot ce primesc familia este un certificat și nu știu unde sunt îngropate persoanele uh, respective. În prezent, autoritățile uh, invocă uh, sprijinul opiniei publice pentru pedepsa cu moartea, însă nu putem să ne abandonăm și de aceea nu putem să abandonăm acel, uh, această, acest, acest tip de pedapsă. Într-adevăr, a existat un uh, referendum uh, pe tema modificării Constituției, în primul rând în ceea ce privește responsabilitățile președintelui și una din întrebări din referendum era dacă susțineți sau nu susțineți pedepsa capitală și majoritatea cetățenilor, într-adevăr, în acel moment au fost pentru pedepsa capitală. E vorba de 1996. În 1996 nu exista opțiunea comutării pedepsei în închisoare pe viață. Între timp, aceasta a apărut după 1999, ceea ce a condus la o scădere importantă a cazurilor de pedepsă cu moartea în Belarus. Și credem că a venit momentul să introducă un moratoriu uh, privind uh, uh, pedeapsa capitală sau ca aceasta să fie pur și simplu abandonată Însă, poate nici nu este nevoie de acest lucru, pentru că Constituția spune că pedepsa capitală poate fi abandonată sau poate fi utilizată numai în cazuri excepționale. Deci dacă ar exista un moratoriu, atunci nu luăm în seamă modificările constituționale. Prin urmare, nu, cred că, nu, nu credem că este nevoie de un nou referendum. În 2004, Curtea Constituțională din Belarus a luat o decizie prin care a explicat mecanismul legal pentru impunerea unui moratoriu de că, prin decret uh, prezidențial și prin care să se renunțe la uh, pedeapsa capitală. Credem că autoritățile ar trebui să-și demonstreze voința politică și să introducă acest moratoriu renunțând să-și mai ucidă concetățenii. Credem că abolirea pedepsei capitale va fi un pas foarte important către modernizarea societății din Belarus. Vorbind despre situația din Belarus, aș spune că nu există schimbări sistemice care să îmbunătățească situația în direcția potrivită în ultima perioadă. Drepturile civice și politice sunt în continuare deosebit de limitate la nivel legislativ. Prin urmare, cerem autorităților să întreprindă măsuri pentru a aduce schimbări sistemice în ce privește situația drepturilor omului în Belarus. Și cred că acest moratoriu ar putea fi un uh, prim pas în acest uh, sens. Ora, darei la parola. Mulțumesc. Eu dau cuvântul acum uh, membrilor comisiei, dacă doresc. Avem. Am informat și ambasada Belarus uh, despre organizarea acestei reuniuni, însă au decis să nu participe, ceea ce ne arată că avem dreptate să vorbim despre asta. Domnul Crip. <clears throat> Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că această prezentare pe care am auzit-o la începutul discuției a domnului Strojevski, din păcate nu am fost în sală, dar uh, știu ce a spus, această aceste remarci uh, introductive deschi, descriu excelent uh, situația din Belarus acum. Uh, delegația pentru Belarus are o idee foarte clară în legătură cu situația din Belarus. Ceea ce mi se pare simptomatic este că în toată perioada de durată uh, de-a lungul căreia am susținut un moratoriu asupra pedepsei cu moartea, în ciuda acestor eforturi de durată, nu s-a înregistrat niciun succes. Cu toate că am auzit recent că uh, există o schimbare de ton în declarațiile oficiale, se dau semnale că poate s-ar schimba poate ar exista uh, posibilitatea schimbării poziției oficiale. Pe de altă parte, ne aducem aminte de sentințele dramatice care au fost uh, emise și executate, la care a făcut referire uh, invitata noastră, care este mama un, un, uneia dintre persoanele executate. Este o situație extrem de dramatică pentru familiile care nu pot să afle uh, unde a fost îngropat uh, corpul uh, executatului. Este un principiu, un, un drept uh, al omului de bază, dreptul să știi unde este îngropată persoana care ți-e dragă. Și de aceea cred că am asistat și la un anumit impas în ceea ce privește cooperarea în cadrul Euronest. În mod formal, Belarusul este una dintre statele, unul dintre statele care ar putea să participe la acest cadru de cooperare, însă nu avem uh, cooperare practică cu Belarusul datorită dificultăților legate de procesul electoral. Atâta timp cât alegerile nu sunt uh, organizate conform anumitor criterii, Uh, și nu sunt uh, validate de către observatorii internaționale, va fi dificil ca Parlamentul European să admită că uh, negocierile sau discuțiile în cadrul Euronest pot să funcționeze. Însă ne dă speranță Uh, ne dau speranța evoluțiile din 2018, atunci când uh, Belarusul ar putea să participe pe deplin la Euronest. Cred, mi se pare foarte interesant atunci când doamna Paluda a menționat că este necesar să invocăm ONU în legătură cu fiecare sentință. Cred că trebuie să fim uh, activi la toate nivelurilor, la toate nivelurile, uh, unde putem interveni. Toate intervențiile ar putea să aibă un impact și pot să schimbe abordarea autorităților de la Minsk în ceea ce privește posibilitatea de a introduce un moratoriu în chestiunea pedepsei capitale. În mod sigur ne dăm seama că referendumul a fost o experiență foarte dificilă. Mi-aduc aminte um, de atunci când eram uh, membru al Consiliului Europei, însă mi s-a părut atunci că obiectivul era foarte apropiat și că Belarusul ar putea să devină nu doar observator, ci și membru de plin al Consiliului Europei, ceea ce depindea de moratoriul. Uh, din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat. Deci, uh, sperăm în intensificarea cooperării cu Consiliul Europei și cu Euronest o asemenea schimbare ar putea să aibă o influență asupra așteptărilor uh, societății civile din Belarus. Viața este neprețuită și nimeni nu are dreptul să o ia, nici măcar în numele legii adoptate într-un stat sau în altul, pentru că aici este vorba de drepturi fundamentale, de, de, de demnitatea umană nu trebuie să ne oprim și trebuie să cerem ca această demnitate să fie respectată. Vă mulțumesc, domnul Austrevicius. Mulțumesc, domnule președinte. Salut uh, toți invitații noștri din Belarus uh, la audierea aceasta în legătură cu drepturile omului aici la Bruxelles. Discutăm despre statul care este chiar în centru atunci când uh, călătorești de la Berlin la Moscova. Nu este undeva într-o insulă sau într-o junglă, uh, fără niciun fel de civil, tăiată de civilizație complet. Însă ceva este unic și trebuie să înțelegem acest, uh, această țară bine de la bun început. Belarusul este nemulțumit uh, pentru că îl are pe președintele Lukashenko. Lukashenko este un, uh, nu aș spune chiar un dar uh, dat Belarusului, reprezintă cumva destinul Belarusului. Nu putem să ignorăm anumite caracteristici specifice ale națiunii care, uh, care îi lipsește identitatea și atâta timp cât uh, îl privește doar pe Lukashenko și își bazează istoria pe cel de-al doilea război mondial, nu își va găsi o, identi- o identitate. Este un stat uh, european, dar în care este în uh, mâinile unei, unui bolșevic pe stil vechi, nu spun altceva despre el, nu are niciun fel de speranță și conduce țara conform propriului său scenariu, care nu are nimic de a face cu regulile europene sau practicile europene. Din 2015, raportul ODIR cu recomandările pentru ca Belarusul să implementeze reforme pe partea politică au uh, fost în van. Însă Uniunea Europeană a acționat în 2016, am uh, eliminat sancțiunile aproape fără niciun motiv și i-am dat un cadou lui Lukashenko să uh, își exercite puterea chiar mai mult. Deci a început cu aceste execuții. Ce putem face? Nu foarte mult Într-adevăr, și-a schimbat uh, stilul de la presiune hard la presiune soft, de la presiuni administrative pe presiuni financiare, foarte inteligent și folosește banii noștri pentru a-și plăti facturile apărătorilor drepturilor omului pe care noi trebuie să-i susținem. Trebuie să-i susținem, altfel vor dispărea de pe scena politică a Belarusului, în general. Dar sunt foarte sceptic. Ar trebui să de ce să invităm Belarusul în Euronest? De ce? Nu, Belarusul nu are parlament. Există o cameră de numiți, nu reprezentanți. După alegeri, uh, au, sunt acolo doi membri ai opoziției și uh, a mai rămas doar unul un reprezentant al opoziției. Haideți să nu ne amăgim în legătură cu reimplicarea Belarusului. Dacă încă ne bazăm uh, orientările politice pe anumite valori sau o înțelegere europeană, trebuie să fim hotărâți, altfel vom dezamăgi reprezentanții restanții opoziției din Belarus. Aceștia nu vor mai avea pentru ce să lupte dacă noi îi dezamăgim. Însă, bineînțeles, trebuie să comunicăm și trebuie să transmitem un mesaj clar chiar după discuția de astăzi, domnule președinte. Nu se întâmplă în fiecare zi că ne întâlnim și chiar și Lukashenko trebuie să știe, cu toate că ne a spus că nu există niciun reprezentant al ambasadei Belarusului aici, însă poate că ne urmărește prin mass media sau pe internet. De obicei, așa se întâmplă în spatele ușilor închise. Așadar, salut raportul Viesna în legătură cu pedeapsa capitală în Belarus. Este un document foarte important și vă rog să continuați să uh, înregistrați toate aceste încălcări. Trebuie să, faceți, să continuați să faceți acest lucru, chiar dacă nu se va înregistra poate niciun fel de progres imediat. Însă este foarte important să existe o documentare a acestor încălcări. Am o întrebare pentru toți acești reprezentanți. Care este atitudinea publicului? Poate să fie evaluată sau măsurată în legătură cu continuarea aplicării pedepsei cu moartea în Belarus, pentru că știți, pentru dictatori, cum este domnul Lukashenko, este foarte important să creeze o atmosferă de teamă să arate că este un lider puternic, uh, trebuie să aibă o mână puternică și asta este văzută ca o soluție într-o societate post-sovietică, însă este fals. Există vreo schimbare în ceea ce privește perspectiva societății în legătură cu această pedeapsă barbară? care încă se aplică în Belarus. Vedeți vreo schimbare în societate în ceea ce privește pedeapsa capitală? Trebuie să ne implicăm și să avem mai multe reacții din partea Serviciului pentru Acțiuni Externe al Uniunii Europene. Nu putem să asumăm ca un dat uh, ceea ce se întâmplă. Știți că are loc un dialog pentru drepturile omului, însă eu aș cere să trimitem o scrisoare Serviciului de Acțiuni Externe, din nou, pentru că noi vorbim aici despre ultimul stat european care aplică pedeapsa capitală. Trebuie să insistăm și să solicităm în alte reprezentant să reacționeze personal. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Alte intervenții? Bun. Această scrisoare o putem uh, transmite chiar imediat, pentru că CAE are un reprezentant aici. De altfel îi dau și cuvântul domnului Martins, care răspunde pentru Europa Estică. Deja a ascultat uh, intervențiile deputaților. Aveți 5 uh, minute la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați, stimați invitați din Belarus, doamnelor și domnilor. Uniunea Europeană, după cum s-a menționat deja, are o politică de angajament critic cu Belarusul. După cum știți, există un embargo asupra armelor și măsuri restrictive asupra persoanelor care au fost legate de dispariția mm, a doi politicieni din opoziție un, și un ziarist. Aceste interdicții rămân în vigoare. În 2015 am asistat la eliberarea ultimilor prizonieri deținuți politici. Am salutat acest lucru și faptul că în și Uniunea Europeană a răsplătit acest pas cu o serie de uh, reacții pozitive față de Belarus, în special ridicarea majoritatea, majorității măsurilor restrictive în februarie 2016. A fost o decizie luată de către statele membre ale Uniunii în mod unanim și cred că este important să se țină cont de acest lucru. Nu a fost o decizie a SAE, a fost o decizie a Uniunii Europene și din nou, repet, o decizie unan, luată în mod unanim de, de către statele membre. Acest lucru a fost făcut pentru a încuraja pași suplimentari în acest sens și Uh, am observat că acești pași uh, se întâmplă în anumite domenii. Am uh, luat notă de faptul că, de exemplu, Belarusul a avut o poziție constructivă în ceea ce privește criza din și din vecinătatea Ucrainei. Am constatat o deschidere spre dialog cu societatea civilă care a intervenit între timp. Am observat și că Belarusul a reluat uh, dialogul cu privire la drepturile omului cu Uniunea Europeană, ceea ce este un alt pas uh, salutar. Considerăm că încurajarea fiecărui pas pozitiv uh, va duce la îmbunătățirea situației politice, însă, bineînțeles, acest lucru nu înseamnă că nu recunoaștem problemele enorme care persistă și pe care le-ați menționat cu toții. Uniunea Europeană și statele membre continuă să își exprime preocuparea în legătură cu situația legată de drepturile omului, în special în legătură cu aplicarea în continuare a pedepsei capitale, în legătură cu care ați discutat uh, pe, de, cu, pe, bună, pe bună dreptate. Însă, Trebuie ca relațiile noastre să se dezvolte pe o agendă mai pozitivă și acest progres într-o serie de domenii poate să uh, fie obținută prin canale de comunicare mai deschise. Uniunea Europeană se opune clar și ferm pedepsei capitale și pentru că Uniunea Europeană consideră că nu este un uh, Um, factor care să împiedice uh, criminalitatea. Belarusul este singurul stat în Europa care încă mai aplică pedeapsa capitală. Uh, Uniunea Europeană înteamnă Belarusul să uh, adopte un moratoriu al pedepsei capitale ca un prim pas spre eliminarea acesteia. Uniunea Europeană emite o declarație după fiecare confirmare a unei sentințe cu moartea și după fiecare execuție. În legătură cu Euro- Serviciul European pentru Acțiuni Externe, CAE este și el activ adresându-se autorităților belaruse, în special și însă nu numai în ceea ce privește pedeapsa capitală. Uh, aceste preocupări sunt ridicate în toate contactele cu autoritățile Belarusului prin reprezentantul special pentru drepturile omului, domnul Lamprinidis, care a vizitat Minskul în martie 2016, unde a discutat despre această temă la nivelul cel mai înalt cu președintele Lukashenko și a făcut un discurs uh, de notă la o uh, prin uh, grupul de coordonare UE Belarus, ale cărui reuniuni au avut loc în aprilie și noiembrie anul trecut, dar și prin vizita comis ambasadorilor în 21 noiembrie pe politică și securitate, unde s-a ridicat în, din nou direct această temă față de președintele Lukashenko, precum și față de ministrul de externe. Însă, acționăm și local prin delegația noastră, în special cu ajutorul delegației noastre la Minsk și susținem două, am susținut două evenimente publice coorganizate de către MFA din Rusia și la a doua conferință cu MFA și Consiliul Europei în decembrie. Acestea sunt câteva dintre exemplele, pe, acțiunile pe care le întreprindem și pe care vom continua să le uh, întreprindem pentru a promova drepturile omului și pentru a prezenta poziția Uniunii Europene în ceea ce privește pedepsa cu moartea. Darei <clears throat> posibilitatea de o breve Mulțumesc. Acum aș da fiecăruia dintre invitați posibilitatea de a reacționa pe scurt. Dau întâi cuvântul domnului Stefanovici. Mulțumesc. În legătură cu opinia publică, aș vrea să spun că, în primul rând, opinia publică nu e ceva constant. Se poate schimba sub influența anumitor uh, evenimente. Dacă vorbim de pedapsa capitală, avem de-a face cu un subiect care stârnește foarte multe emoții. Vorbim de crime teribile și, bineînțeles, opinia publică va înclina să susțină menținerea pedepsei capitale vor spun, oamenii vor spune că statul are dreptul să execute criminali. Aș vrea să spun că în Belarus nu s-au făcut studii sociologice în domeniu, cu excepția unui studiu al grupului Setio. Cifrele erau interesante. Totul uh, ține de felul în care formulezi întrebările. Una e să întrebi sunteți de acord cu pedapsa capitală? Și unii pot spune da sau nu. Sau poți întreba, ar trebui să înlocuim pedapsa capitală cu pedepse uh, cu privarea de libertate pe viață, atunci ar putea să obții rezultate diferite. Deci totul depinde de circumstanțe. Au fost și cifre care arătau că mulți oameni nici nu știu uh, că există pedepsa capitală în Belarus. Unii consideră că există, cred că există un moratoriu. Deci societatea este foarte <clears throat> deficitar informată despre acest lucru. E ceva destul de bine ascuns. Nimeni nu se gândește la aceste lucruri. Mulți oameni pur și simplu nu sunt conștienți că se întâmplă acest lucru. Nu există o dezbatere publică pe acest subiect organizațiile pentru drepturile omului se străduiesc atât cât pot pentru a crește sensibilizarea. În fiecare an avem o zi specială pentru pedepsa capitală, dar uh, ne e foarte greu să avem acces la un public foarte larg. Există comisii speciale care studiază posibilitățile de abolirea pedepsei capitale. Există o comisie nouă în noul Parlament. După ce a mai existat uh, în Parlamentul trecut o altă comisie, dar n-am văzut niciun raport al unei comisii de genul acesta. N-am văzut nicio cifră. Da, MISC, la MISC se discută despre pedapsa capitală, au fost două conferințe. Deci, există oarecare discuții cu guvernul din Belarus, lucru pe care îl considerăm salutar, dar înainte de aceste conferințe, chiar înainte de una dintre ele, au fost executate trei persoane. Deci nu vedem semnale puternice din partea guvernului cum că iau în serios acest dialog problema e discutată, dar uh, continuă și execuțiile. De aceea așteptăm niște măsuri uh, adevărate, niște semnale reale din partea guvernului. Mulțumesc, domnul Paluda. Colegul meu uh, a spus cam ce doream să spun și eu, pentru că trebuie să ținem seama de contextul conferinței. Ultima conferință a fost organizată în decembrie, din păcate nu a existat nicio reacție. Și constatam că avem de face cu o situație controversată și logică. De exemplu, în noiembrie am avut o delegație mare a ambasadorilor Republicii noastre și atunci au participat cu toții la această conferință. În același timp erau executați trei oameni. Delegația era deci în Belarus și conform unor informații verificate, execuțiile au avut loc cu o săptămână înainte de sosirea delegației. Dar n-a știut nimeni că persoanele respective au fost executate, nici măcar familiile lor. Povestea lui Sergei Milevski e că soției s-a spus când a dorit să-l viziteze să revină peste o săptămână. I s-a spus că nu poate să-l vadă pentru că nu urma să fie executat prea curând. Și când a, uh, a, soția a întrebat, puteți să-i dați niște anima, uh, alimente sau niște bani, i s-a răspuns că da. Apoi a aflat că fusese executat înainte de vizita ei. Pentru familii, șocul a fost uriaș. Sergei Hmilevski, sora lui a primit banii respectivi um, și s-a spus că cei care vorbiseră cu ea nu știau că fusese deja executat. Deci vă puteți da seama care e atitudinea um, guvernului nostru față de pedapsa capitală. Mulțumesc. Mi-asum răspunsul la câteva întrebări mai detaliate, mai concrete ale domnului Austrevicius și uh, mă voi referi și la mesajul Serviciului de Acțiune Externă. Spune domnul Haraști. Ce vedem noi că se întâmplă în materie de angajament critic în Belarus e rezultatul unor eforturi ale Ministerului de Externe. Nici o altă ramură a puterii, nici o altă autoritate, inclusiv uh, cea mai înaltă, nu participă la acest proces. Mai mult, ascund intenționat, se ascund intenționat în spatele acestui uh, proces de cosmetizare, care constă numai și numai în consultări. Tot ce am auzit astăzi aici, cum ar fi manevra execuției celor trei chiar înainte de conferința de, în decembrie cu participarea reprezentanților europeni um, au ca scop, genul acesta de manevre au ca scop să arate că numărul de execuții nu e așa de mare, deci nu e așa de mare nevoie să se insiste pentru comutarea sentinței sau uh, pentru grațiere. Ca să nu mai vorbim de soluția cea mai firească și cu asta răspund și la o întrebare a domnului Austrevicius. Ce ne-ar da uh, de înțeles că se produce o schimbare reală? în țara aceasta există o structură foarte centralizată cu niciun fel de pretenție de independență a vreunei structuri și, în mod paradoxal, acest lucru creează un prilej minunat de a vedea când intervine o schimbare, condiții necesare pentru a vedea imediat o schimbare. Nu există astfel de condiții într-o altă țară. Dacă se întâmplă ceva, imediat știi că s-a făcut o schimbare. Cealaltă parte a răspunsului în legătură cu reperele, valorile reper. Cred că fi, fiind de acord că problema dreptului la viață e foarte serioasă și că e suficient de diferită de valorile europene încât să atragă atenția, cu toate acestea, ea e strâns legată de situația tuturor celorlalți E vorba de independență sau mai degrabă lipsa independenței sistemului judiciar, de transparență, de posibilitatea de a veni cu vreun fel de argument în viața publică pentru că știm ce se întâmplă cu mass media, nu există pluralism de niciun fel și așa mai departe. Așadar, aș propune ca valori reper, ca benchmark să luăm o îmbunătățire a situației drepturilor omului în orice alt domeniu, care la rândul său ar duce la îmbunătățirea discursului politic, la îmbunătățirea calității vieții și așa mai departe. Și revin puțin la problema pedepsei capitale. Președintele a fost înregistrat spunând că el personal niciodată nu va semna moratoriul sau abolirea pedepsei capitale. După care adaugă, am, am o înregistrare a acestui discurs, spune deci după aceea, dar bineînțeles dacă Parlamentul hotărăște așa, eu ce pot să fac? De aceea cred că există o legătură atât de strânsă între celelalte aspecte ce țin de drepturile omului și pedepsa capitală. Deci, și de la o oră la alta s-ar putea îmbunătăți în mod cât se poate declar situația drepturilor omului din Belarus. Cea mai mare organizație a drepturilor omului, Viesna, încearcă să schimbe felul în care organizațiile pentru drepturile omului sau partidele chiar uh, se înregistrează. Unele dintre organizații se mulțumesc uh, deja cu faptul că sunt uh, infractori numai de iura, nu și de facto. Uh, pentru că capitolul 3.1 din codul penal incriminează absolut orice activitate din țară care nu a fost preautorizată de către o structură a statului relevantă, fie că e vorba de mass media, de întrunire, asociere sau orice altceva. Sau pur și simplu apariția în cadrul unei organizații, unei demonstrații neorganizate. Anul trecut e foarte util pentru comparație. Au fost de șase ori mai multe proceduri lansate uh, în baza acelui articol referitor la um, întrunirile neautorizate, pe baza faptului că autorităților represive li s-a dat uh, ordin clar să nu mai existe nicio răzmeriță pe străzi, oamenii trebuiau să nu mai fie arestați, ci să li se dea amenzi și să fie chemați în instanță ca să li se impună pedepsele. Și pentru a mai accentua severitatea măsurii, uh, ulterior, uh, dacă se dovedea că cineva din vest încerca să ajute și să plătească amenda, aceasta era schimbată în confiscarea unor bunuri personale, inclusiv uh, aparate electrocasnice sau chiar apartamente. Ceea ce este foarte grav, mult mai grav decât uh, închisoarea. Persoanele respective ar fi mai mulțumite să fie închise. Deci nu e vorba uh, de faptul că țin la banilor. Sunt patrioți din Belarus și ar face aceste lucruri oricum. Deci, un reper foarte util e să spui autorităților la ce te aștepți din partea lor în cadrul conversațiilor. Dialogul e util dacă există niște repere, niște valori reper, niște benchmark-uri deci, articolul cu întrunirile publice a fost un miracol, pentru că din momentul când s-a trecut la permisiune, la notificare, dintr-o dată oamenii sunt liberi să se întâlnească, să discute și aceasta este procedura care ține seama de societate și care pe termen lung poate schimba durabil situația. Și în încheiere, aș vrea să subliniez că acești oameni poate vor continua. Cheia până la urmă este ă, societatea din Belarus și cred că Uniunea Europeană e în poziția unică de a menține dialogul și de a încerca chiar să-l extindă astfel încât să implice și societatea civilă și să le facă pe autorități să înțeleagă că situația nu se va îmbunătăți dacă nu e implicată și nu e recunoscută și societatea europeană. E o regulă europeană, cât se poate de europeană și cred că aveți posibilitatea de a contribui măcar la aplicarea ei în practică. Mulțumesc! domnul Strojevski. Mulțumesc! Nu mai avem mult timp, deci vreau să mulțumesc domnului Austrevicius și celorlalți uh, membri pentru intervenții. Ați apreciat situația cât se poate de corect. Și eu sunt destul de pesimist în legătură cu situația din Belarus, dar cred că întrebarea de bază pentru care trebuie să găsim un răspuns e de ce suntem aici? Uh, de ce ne ocupăm de acest subiect? De ce investim atât de multă energie în această chestiune? Dacă ne întâlnim e pentru ca domnul Paluda, domnul Stefanovi și alții reprezentanți ai altor asociații care combat uh, în Belarus să poată fi auziți. În acest fel, uh, putem exercita o presiune asupra autorităților și poate că pe termen lung acest lucru va duce la schimbări. Mă bucur foarte tare să văd că și mama unei victime este aici. În felul acesta uh, îi păstrați amintirea fiului dumneavoastră în viață, vă faceți auzită și faceți din pierderea fiului dumneavoastră ceva cu sens. Și cred că e foarte prețios acest lucru. Sunt sigur că activitatea noastră poate avea consecințe importante, efecte. Adică să creăm măcar un pic de speranță pentru societatea din Belarus, astfel încât oamenii să știe că ne interesează ce se întâmplă acolo, că nu ne este indiferent soarta lor. Dar cred că mai e ceva și domnul Austreviciu s-a referit la acest lucru. Nu putem să uh, ajungem la înțelegeri cu cei care calcă în picioare valorile europene. Nu putem să dăm dovadă de naivitate, nu putem să ne permitem greșeli, nu putem face compromisuri și oferi daruri dictatorilor fără a primi ceva în schimb. Uh, dacă situația economică din Belarus e foarte dificilă și probabil se va și agrava, acest lucru s-ar putea să reprezinte o șansă pentru noi, pentru Parlamentul European. Până acum nu am avut mare succes în uh, discuțiile cu autoritățile din Belarus. Bineînțeles, mi-au spus de multe ori reprezentanții din Belarus că uh, o să vină în curând o declarație și că dacă noi facem ceva, ei o să facă altceva și că o să respecte drepturile cetățenilor în mai bună măsură, că o să organizeze alegeri libere. Dar acest lucru n-a fost decât vorbă în vânt, n-a venit nicio schimbare reală. Bineînțeles, îmi amintesc că ne-am întâlnit cu familia ale prizonierilor politici când eram la Minsk. Îmi amintesc cât de traumatizați erau oamenii și cât de tare se temeau uh, pentru viața rudelor lor și de cât de pesimiști erau, îmi amintesc. Dar această problemă a fost uh, rezolvată. Nu știu dacă e o schimbare permanentă, dar nu putem lăsa pe oamenii din Belarus uh, de unii singuri. Deci, vă mulțumesc din tot sufletul tuturor. Mă bucur că ați venit aici ca să vă faceți auziți. Uh, deci, uh, mulțumesc încă o dată. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc tuturor participanților pentru această discuție foarte interesantă și utilă. Cred că trebuie să Insistăm în continuare pentru abolirea pedepsei capitale în Belarus, atât în comisie cât și în subcomisia pentru drepturile omului. Vreau să spun tuturor celor prezenți că după această reuniune o să organizăm um, o scurtă recepție Uh, oferită de Federația Internațională pentru Drepturile Omului ca să mai putem discuta despre aceste chestiuni. Mulțumesc! Reuniunea viitoare este pe 9 martie. Volevo anche aggiungere quella, ma c'è da festeggiare. se continua informalmente. <coughs>